Colleagues, uh, we'll make a start. Stimați colegi, o să începem acum, pentru că ne așteaptă o după masă foarte aglomerată. Există câteva camere, într-adevăr, dar să știți că acestor operatorii le-a fost uh, acordată autorizația de a filma aici. Trecem, dragi colegi, așadar la punctul 20. Domnul Manuel Navarrete șeful centrului antitero de la Europol ne va face o prezentare cu privire la TESAT. Până se așează dânsul, o să vă explic că acest raport TESAT este scris, redactat de către Europol în fiecare an din 2007. El ne oferă o uh, perspectivă de ansamblu cu, cu privire la fenomenul terorismului în Uniunea Europeană. Următorul raport va veni chiar înainte de sfârșitul anului. Domnul Navarrete a fost alături de noi de mai multe ori, el este șeful uh, Centrului Antiteror de la Europol și o să vă prezinte principalele concluzii ale raportului, după care urmează o scurtă dezbatere. Refresh my you, Mr. go ahead. <laughs> Thank you. Thank you, Chair, and good afternoon to all of you. Thank you for Domnule președinte, mulțumesc. Mă aflu din nou în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta raportul TESAT. Raportul urmează să fie publicat Trebuie să punem la punct ultimele detalii. E vorba despre un proces foarte laborios care include uh, contribuții din partea statelor membre, din partea experților. Dorim ca acest raport să fie cât se poate de precis și să reflecte cu adevărat amenințarea presupusă de terorism în 2017. Multă mulți dintre noi luptăm împotriva terorismului și vreau să vă arătăm care a fost reacția noastră și vom, vă vom arăta care sunt măsurile pe care le-am luat anul acesta și cum încercăm să atenuăm această provocare foarte importantă. Aveți primul slide al prezentării acolo, pe ecran. În anul acesta, în Uniunea Europeană au fost omorâte 68 de persoane din cauza de către teroriști, de fapt. Așadar, doresc să le aduc un omagiu și doresc să aduc un omagiu autorităților din Italia, autorităților judiciare și coercitive și dumneavoastră um, Comisie Libe și Parlamentul European pentru tot ce faceți pentru a lupta împotriva terorismului toată lumea, la toate nivelurile societății, trebuie să lupte pentru apărarea Uniunii Europene, așadar vă mulțumesc foarte mult tuturor. O să vă ofer câteva cifre și o să vă vorbesc despre tendințele în, acest, în cadrul acestui fenomen și eforturile statelor membre de a lupta împotriva lui. Știți că după, în spatele fiecarei cifre se ascunde un om, o familie, o familie care trebuie să fie susținută pentru că a devenit victima terorismului. Dar acei oameni pot să fie polițiști, politicieni, judecători care luptă în fiecare zi să, um, să facă din Europa un loc mai sigur. Vom trece la al doilea slide. Vedeți acolo că am avut parte de o creștere a atacurilor în 2017. Mă voi concentra pe situația generală, generală a terorismului în 2017. Știți că raportul acesta este foarte precis uh, pentru anul 2017, dar vă voi da și câteva detalii de anul acesta. Care este situația generală, deci? Uh, în primul rând vorbim despre terorism jihadist sau terorism de inspirație religioasă, apoi vorbim despre terorism naționalist, apoi avem terorism anarhist și apoi terorism separatist. Prin această metodologie pregătim raportul pentru dumneavoastră. Ne bazăm pe um, statele membre și pe țări terțe pentru pregătirea acestui raport. După cum am văzut, în 2017 am avut uh, atacuri eșuate, dejucate sau duse până la capăt în 2017 în 9 state membre. Au fost doar 142 în 216 uh, uh, și, și victimele au fost mai puține în 2016. Atacurile sunt anul acesta, anul trecut au de fost de fapt mai puțin sofisticate, dar mai multe ca număr. Din fericire, victimele au fost mai puține ca număr. 107 dintre aceste atacuri au fost în Regatul Unit, 54 în Franța, Spania și Italia 16 și respectiv 14. În ceea ce privește inspirația pentru atacuri, 33 de atacuri au fost de inspirație religioasă sau jihadiste, dar uneori este dificil să pui o etichetă pe atac, pentru că nu poți să identifici exact motivația din spatele atacului. Există în continuare anchete pe rol în, în cazul anumitor atacuri care nu pot fi numite terorism, de, de terorism pentru că nu se știe exact ce se ascunde în spatele lor. Așadar, după cum spuneam, 33 de atacuri jihadiste, dintre ele doar 10 au fost duse până la capăt și au ucis 62 de oameni. După cum am spus, numărul atacului jihadiste sunt de patru ori mai mici decât cele separatiste și uh, dar numărul victimelor este mai mare în cazul celor jihadiste. După cum am spus, victim, numărul victimelor au, a scăzut din 2016 până în 2017. Until the number of victims is down to zero. Până nu va scădea numărul victimelor la zero, până nu vom atenua toate efectele terorismului, vă asigur că vom lucra din greu până vom reuși. Cetățenii Uniunii Europene au suferit în urma unor atacuri din Filipine, Afganistan, Mali, Egipt și Burkina Faso. În 2017 au murit 8 cetățeni UE cu dublă naționalitate în urma unor atacuri în afara granițelor UE. Următorul slide. Puteți să vedeți graficul în funcție de afiliere. După cum vedeți, separatismul etnonaționalist uh, a avut parte de o creștere numărul atacurilor. Majoritatea au avut loc în Franța. Deci, iată, o creștere, dar, din nou, atacurile sunt mai puțin sofisticate și fac mai puține victime. Reacția statelor membre. Poliția combate această amenințare și au făcut aproape mie de arestări, anume 975 de persoane au fost reținute. Principalele arest, cele mai multe arestări au avut loc în Franța, 373, și erau în legătură cu terorismul jihadist. Um, principalele capete de acuzare au fost uh, apartenența la uh, organizații teroriste și pregătirea atacurilor teroriste. Acestea sunt principalele tendințe la care am asistat în 2017 și sunt oarecum asemănătoare cu cele din 2016. Frecvența atacurilor a crescut, dar având în vedere că erau mai puțin sofisticate, au fost și mai puține victime. Mă voi concentra acum pe amenințarea terorismului jihadist. Aici avem trei domenii uh, ucideri uh, fără niciun fel de pregătire uh, prealabilă, pur și simplu uh, la întâmplare. Am văzut acest lucru în uh, Londra și Manchester și Barcelona. Au fost atacate de asemenea simboluri ale așa zisului stil de viață hedonist al vestului. Am văzut asta în vest, uh, în, în Manchester și în Istanbul. De asemenea, au fost atacate simboluri ale autorității. În Franța am văzut că au fost atacați polițiști la Muzeul Louvre și pe Champs-Élysées. Principala amenințare este legată în continuare de uh, fenomenul uh, combatanților străini, cei care sunt radicalizați, recrutați și se alătură grupurilor teroriste în Siria, Irak și în alte părți ale lumii. Dar numărul acestora a scăzut în 2017 și a scăzut uh, constant din 2015 încoace. Dar există câteva întrebări care rămân câți combatanți au fost până la urmă seduși de către teroriști să se ducă în aceste țări, câți dintre ei au fost omorâți în atacuri teroriste în Siria și Irak, câți dintre ei au fost arestați de autoritățile de acolo, câți dintre ei s-au întors în Uniunea Europeană sau în țările lor de origine din toată lumea după ce au revenit din zonele de conflict. Forțele de securitate se concentrează foarte mult pe, pe aflarea răspunsului la aceste întrebări. Nu există terorism fără propagandă. Și grupurile jihadiste, precum statul islamic, știu asta foarte bine. Propaganda online și networking-ul pe rețelele de socializare a, fost, a, a avut parte de o scădere și a fost restricționat prin măsuri de combatere. Însă rețelele au uh, arătat că sunt foarte adaptabile dar propaganda statului islamic este acum submin- subminată de pierderile pe care le suferă pe teren. Publicul este încă larg, se intensifică diseminarea materialelor prin noi mijloace. În ceea ce privește degradarea structurii organizaționale a statului islamic uh, și distrugerea califatului, va, acestea vor reduce uh, atractivitatea pentru combatanți. Dar trebuie să vedem care este în continuare impactul acestei amenințări prezentate de, reprezentate de statul islamic. În propaganda statului islamic, ei au început să se concentreze din ce în ce mai mult pe femei. Le cer să se implice activ în luptă, spre deosebire de Al-Qaeda, care este de părere că femeile trebuie să aibă un rol secundar și nu trebuie să fie luptătoare active. Dar și Al-Qaeda cere mai mult acum sprijinul femeile, cere sprijinul femeilor, dar și al minorilor, pentru că minorii fac parte din publicul țint al, al propagandei statului islamic și Al-Qaeda. Sunt uh, diseminate poze cu copii expuși violențelor din partea statului islamic în Siria și în Irak. și mulți dintre acești, acești copii vor rămâne în continuare sub, uh, sub influența și în acele zone care sunt uh, stăpânite de statul islamic. Se pare însă că statul islamic nu este capabil să lanseze atacuri cibernetice. Asta nu înseamnă că nu plănuiesc să o facă, dar ei folosesc internetul mai ales pentru comunicare, pentru propagandă, pentru strângere de fonduri, uh, Uh, am încercat să vedem care sunt uh, legăturile între ei și uh, criminalitatea organizată și cum ar putea în viitor să desfășoare asemenea atacuri în statele membre. În, state, în statele membre. Nu există de asemenea nicio dovadă cu privire la folosirea um, armelor chimice sau biologice de către uh, statul islamic. Președintele l-a întrerupt pe vorbitor. Cine are întrebări? Caterina? Ana? Întreabă domnul președinte. Pentru că domnul Navarete mai are 8 pagini de prezentat. Juan Fernando a fost primul, da. Da, nu mă ajutați cu problema timpului. Sorry, I'm getting tired. It's 4 o'clock. No, three slides. 25 minutes. Oh, sorry. Yep, um, carry on. Um... Continuați, vă rugăm frumos. Bine, voi încerca să rezum, spune domnul Navarete. Spuneam că nu există dovezi cu privire la folosirea armelor biologice, chimice, nucleare, radiologice, dar în continuare investigăm această posibilitate. Explozibilii sunt principala armă preferată și armele de foc. și în terorismul naționalist sunt folosite tot aceste arme. Because you'll be answering questions as well, so yeah, you know sure. what I mean. So just give it another couple of minutes. Okay. Thanks. Good. Next one, please. Who are the potential Cine sunt atacatorii? Posibili atacatori. Profilul este cel al unor teroriști um, resortisanței țărilor respective, radicalizați, este vorba despre un grup foarte divers, un grup uh, de indivizi, dar foarte bine uh, legat um, și uneori uh, aceștia au tentative de atac și uneori au succes. După cum am spus, există acești combatanți care mai merg în Siria și în Irak, dar cifrele au scăzut în 2017. Una din principalele amenințări este reprezentată de cei care au fost arestați, pentru că sunt combatanți străini, sunt în închisoare ei acum, dar vor începe să fie eliberați în 2019 și asta este o adevărată provocare pentru autorități, pentru poliție, să contracareze această amenințare, să evalueze nivelul amenințării și ce pericol reprezintă acești oameni. Foarte pe scurt, cu privire la celelalte tipuri de terorism, uh, terorismul naționalist și separatist um, are mai multe atacuri violente decât orice altă ideologie. Majoritatea acestor atacuri au avut loc în Regatul Unit și Franța. Numărul atacurilor de extrema stângă și anarhiste au scăzut de la 27 în 2016 la 24 în 2017. Sir, the members states observed an increase of attack connected to the right-wing extremism. Au crescut atacurile care țin de extremismul de dreapta. În extremismul de dreapta, situația este mai fragmentată am identificat și anumite conexiuni internaționale în acest domeniu. Și ultimul slide, dacă îmi permiteți. The efforts of the member states and Europol supporting them are reflecting in this report. În acest raport ilustrăm care sunt legăturile și conexiunile, interconexiunile, felul în care lucrează Europol și cum sprijină Europol statele membre. A fost foarte multe progrese în acest domeniu. Încrederea Consiliului, Parlamentului și a Comisiei dă roade. Și vă mulțumesc pentru acest lucru. Trebuie să continuăm să investim în securitate, în așa fel încât să putem apăra cetățenii Uniunii Europene. Am sprijinit mai mult de 139 de operațiuni în 2017, iar anul acesta avem peste 250. Duminica trecută am avut o echipă care a lucrat cu colegii din Olanda pe o amenințare reprezentată de trei indivizi care au legături cu Franța, Germania și Olanda. Încă se lucrează la acel uh, dosar. Propaganda, de asemenea, a fost o chestiune pe care ne-am concentrat. Teroriștii au folosit mai mult de 150 de platforme. În strânsă colaborare cu industria și cu ajutorul Comisiei, am putut să înființăm un forum european al internetului prin care să combatem propaganda. Și aici simțim nu doar mesajele propagandistice în sine, ci și autorii lor. Europol oferă statelor membre un instrumentar din care ele au foarte multe de ales ca să combată terorismul la ele în țară. Și în încheiere, domnule președinte, vreau să spun că statele membre au crescut și-au crescut uh, operațiunile pe terorism la nivel internațional. Acum există peste jumătate de milion de entități în sistemul european de informații. Terorismul este al doilea subiect ca frecvența utilizării sistemului uh, de informații deci, în acest scop, se utilizează foarte des sistemul informației european. Din octombrie 2017 până în martie 2018 am constatat o scădere a activității teroriste, însă, după aceea, în două țări au avut loc atacuri teroriste, Franța și Belgia. Suntem în continuare vigilenți. E nevoie să menținem ca prioritate lupta împotriva terorismului și în același timp suntem vigilenți să vedem ce se întâmplă. Eforturile sunt eforturile angajaților Europol sunt foarte intense. În mai am aflat că ETA, organizația bască din Spania, se va dizolva. Nu putem uita că ETA a activat din 1958 și a lansat 3300 de atacuri în toți acești ani. 854 de oameni au murit din cauza activităților ETA. 79 de persoane au fost răpite și 6300 de persoane au fost rănite. Și totuși în Spania, în Franța și în alte țări mai sunt încă celule de terorism care trebuie investigate în continuare. Vă străluiți pentru întrebări. Um, thank you very much. One of the things colleagues may have spotted is we don't have the TSAT report. Nu avem încă raportul TESA. Acum este lansat. Acum uh, compilăm informațiile. Eu v-am prezentat uh, cele mai importante informații și astăzi, în paralel, va fi lansat. Se află acum pe pagina Europol sau va fi în decursul zilei de azi dar nu le aveți acum aici în sală, nu? Spune domnul președinte. Una întrebările mele, dintre întrebările mele, care ține de ECTC și raportul TESA, lucruri pe care le-am urmărit de aproape și despre care am mai discutat cu dumneavoastră, nu cred că trebuie să mai organizăm o astfel de sesiune fără raportul TESA. Pentru că dumneavoastră ne prezentați lucrurile foarte bine, dar să nu uităm că acesta este un raport foarte diferit de celelalte. Multe dintre informațiile pe care le furnizați cu privire la anchete, comploturi de jucate, este o lume complet diferită. Și să vă dau un exemplu. De exemplu, serviciile de inteligență din Regatul Unit au spus că au dejucat cu tare număr de comploturi. Dar nu este ceva ce putem ancheta, nu putem analiza în detaliu, pentru că sunt informații de securitate. Prin însăși natura lor este mai dificil. De aceea, cu ajutorul raportului, data viitoare poate că vom putea înțelege mai bine exact care sunt măsurile și instrumentele de la nivelul Europol. Pe baza raportului, vom putea să ne concentrăm mai bine pe ce înseamnă datele din raport. Trebuie să înțelegem mult mai bine Ideea aceasta că Europol și ECDC oferă plus valoare. Pe viitor trebuie să avem acest gen de relație în care să înțelegem foarte bine statisticile. Sper că are sens ce vă spun. Sunt în orice caz idei care mi-au fost transmise și mie. Eu nu vreau să vă critic, vreau doar să spun cum să lucrez. Domnul Navarete. Documentul acesta va aparține, am încercat să vă acținem, să vă oferim acces. Președintele. Da, este o prezentare destul de generală, însă relația noastră cu Europolul este una de tragere la răspundere și dorim să menținem aceste lucruri uh, la acest nivel. Începe Juan Fernando cu intervențiile. Fără microfon. Da, mulțumesc foarte mult Am o întrebare legată de ultima parte a prezentării dumneavoastră. Terorismul nejihadist din statele membre ale Uniunii Europene. Există în continuare. Mai de mult exista ETA. Decenii la rând ETA a ucis oameni, dar ETA nu au fost singurii care au activat în acest domeniu. ce informații aveți cu privire la originile acestor organizații te- uh, teroriste nejihadiste care încă varsă sânge în uh, Uniunea Europeană. Ce învățăminte putem trage? De exemplu, în prezentarea dumneavoastră ați spus că există atacuri teroriste anarhiste, de stânga. Și atunci vreau să-mi dați mai multe detalii. Ce înseamnă acest lucru? În mod clar, nu e vorba doar de ideologie așa cum există cetățeni europeni radicalizați care se, adaug, se alătură jihadului. Acolo mereu există ceva în plus pe lângă această ideologie. Și atunci vreau să vă întreb ce încearcă aceștia radicali de stânga sau de dreapta la începutul secolului uh, trecut, ei uh, încercau să distrugă statul. Au ucis pe Umberto I, regele Italiei și alte astfel de atentate au avut loc împotriva statului. Dar acum, care este fundalul tuturor acestor acțiuni? Și să nu uităm să ascultăm și victimele. Victimele mereu ne spun ce s-a întâmplat. Victimele se organizează între ele. Uneori, organizațiile lor sunt foarte relevante. Există organizații ale victimelor care insistă întotdeauna pe lângă autoritățile publice să rezolve problema, dar mereu aceste organizații, de asemenea, ne furnizează și anumite lecții, învățăminte din care, pe care trebuie să le ascultăm. Da, este o idee foarte utilă ce contribuții pot aduce victimele la securitate. Caterina aici are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Navarrete pentru prezentarea sa. Ați descris o situație destul de gravă și ați vorbit pe bună dreptate despre reducerea numărului de victime. În mod clar, la ora actuală, atacurile sunt mai puțin sofisticate. sofisticate. și aș dori să vă întreb cum credeți că putem lua măsuri ca să prevenim atacurile teroriste? Avem suficiente instrumente, avem tot ce ne trebuie ca să luptăm împotriva acestui flagel, se face schimb adecvat de informații, funcționează cum trebuie sistemele de schimb de informații. Asta unul la mână. Apoi un alt subiect se referă la întoarcerea luptătorilor străini din zonele de conflict. Cum îi putem prinde mai bine? Mă refer, de exemplu, la situația Italiei. oamenii aceștia au putut să se folosească de anumite rețele și contacte din bazinul Mediteranei pentru a intra prin Italia în Europa. Și apoi cum rămâne cu cei care și-au uh, îndeplinit sentința și-au ieșit din închisoare? Cu siguranță ei trebuie monitorizați. Doar pentru că ești în închisoare nu înseamnă că nu mai comportă niciun risc, că nu există riscul recidivei și că vor fi radicalizați din nou. Iată care sunt întrebările mele. Mulțumesc. Cred că cele mai recente informații ne arată că există acest risc al re-radicalizării în închisorile din uh, marile state membre, Problema este foarte mare din câte știu eu. Altcineva mai dorește să iau cuvântul? Ana Gomez, te rog. Da, mulțumesc. Aș dori să-i urez bun venit domnului Navarrete și ar trebui să spun că lucrurile s-au schimbat în mai bine în ceea ce privește cooperarea Europol și Eurojust cu structurile naționale. Acestea au fost și concluziile noastre la Comisia Specială de Anchetă privind terorismul. Întrebarea mea merge în aceeași direcție. Cum se poate evalua efortul, cum se poate evalua investițiile în programe antiradicalizare, mai ales în închisori, care, după cum știm, sunt centre de radicalizare. Mai vreau să vă întreb cum abordăm problema prozelitismului din partea imamilor în închisori, dar și în afara închisorilor. Programul DFDP a fost util pentru a urmări prozelitismul. Ați constatat că statele membre au luat măsuri în materie de politică externă pentru a, aproba, a aborda problemele din acest domeniu, prin prozelitismul și luptătorii străini? Iar în ceea ce privește luptătorii străini, să nu uităm că mulți ajung uh, în zone cum ar fi Libia. Și ultima întrebare, care este situația cu acei luptători străini care sunt în mâinile, au căzut în mâinile autorităților irakiene sau kurde care doresc să scape de ei, nu au măsurile necesare să le ofere un uh, proces uh, corect și, pe de altă parte, statele membre din care provin acești luptători doresc să se spele pe mâini de ei. Este o atitudine foarte periculoasă din partea statelor noastre membre, care mereu predică ideea că aceste persoane trebuie să fie uh, date afară și să fie rezolvate situațiilor de către altcineva. Mulțumesc. Mai este cineva? Vă rog. Thank you very much. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că am fost nevoit să uh, ratez uh, prima parte a întâlnirii, deci n-am putut să ascult tot ce ați spus și poate că ați vorbit despre ce vreau să vă întreb. Dar în cazul în care n-ați făcut-o, aș fi foarte interesat de următoarea chestiune. Sigur că dumneavoastră luptați împotriva terorismului, dar ce se întâmplă cu prevenirea? Pentru că e mai bine să previi decât să tratezi, după cum știm. Este și acesta un domeniu de acțiune al dumneavoastră și ce faceți în acest domeniu? Mulțumesc! Mulțumim, domnule Teric Abras. Doamna Winberg. Mulțumesc foarte mult pentru informații. Ați răspuns la multe dintre întrebările mele, dar mai am una. Cum acționați pentru a-i combate pe cei care trăiesc ilegal în, uh, în țările lor? Sunt uh, mii de oameni care trăiesc la marginea societății. Am auzit uh, la un expert că riscul de radicalizare la așa la marginea societății este mult mai mare am avut un atacator uh, la Stockholm care a, a, uh, a, uh, și-a organizat atacul atunci când i s-a, i s-a respins cea de-a doua cerere de azil. Ce faceți deci la Europol? Da, mulțumesc. Și eu aveam o întrebare referitoare la tendințe. Um, știu că um, Europol a fost foarte obiectiv până acum și vreau să vă știu această imagine pe care ne-ați prezentat-o cu privire la terorismul uh, neislamist. Um, e foarte bine întotdeauna să privim toate formele de terorism. Aș vrea să știu dacă acestea, vreunele dintre ele sunt uh, în creștere, cele violente. Deci aveți uh, cifre care să arate că um, sunt în creștere episoadele uh, violente sau nu? Domnule Navarete, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru toate întrebările. Așa cum am spus, TESAT este, prezintă rezumatul activităților noastre uh, uh, de combaterea terorismului și am încercat să prezentăm modul în care putem să ne reorganizăm la nivel intern, cum folosim resursele pe care le avem în poliție, în servicii secrete, um, cum să reducem efectele acestor fenomene și noi lucrăm în diverse domenii. Prevenire, protecție, urmărire penală și răspuns. Cei patru piloni ai strategiei împotriva terorismului. Ce facem în domeniul prevenirii? Avem două domenii principale. În primul rând, încercăm să identificăm tendințele teroriștilor pentru a oferi statelor membre indicații și informații pe care să le poată folosi pentru a preveni, pentru a anticipa uh, atacurile, informațiile pe care le avem și care sunt uh, în creștere în ultimii ani, mai ales 2000, din 2017 încoace, v-am spus că doar câteva state membre contribuiau și acum toate statele membre contribuie foarte mult. Sigur că se pot face mai multe, avem nevoie de mai bună calitate a datelor, dar aceste informații sunt folosite pentru prevenire, pentru a anticipa, pentru a emite alerte timpurii și în cele din urmă pentru a detecta și a neutraliza aceste atacuri. Cifrele pe care vi le-am arătat din 2017 avem mai multe atacuri, 205, dar mai puține victime. Și eu cred că asta e pentru că planurile sunt identificate foarte rapid și uh, polițiștii și autoritățile folosesc datele într-o manieră mai exactă și deci pot să prevină um, uciderea sau rănirea unui număr mare de oameni de către teroriști. Și, din nou, se lucrează și la nivel și, și online. Um, Europol, ECDC, um, uh, unitatea internă, uh, împreună cu Comisia, cu alți actori și cu Parlamentul, încercăm să reducem mașina de propaganda a statului islamic, nu doar conținutul propagandei, ci și pe propagandiști. Am lansat o operațiune coordonată de Europol împotriva AMAC, una dintre principalele aplicații folosite pentru diseminarea propagandei și am redus sistematic modul în care folosesc uh, mediile sociale pentru a radicaliza, pentru a radic- recruta persoane și um, deci pentru a atrage teroriști. O parte din această propagandă se focalizează în mod special, special uh, pe grupurile vulnerabile. Persoanele vulnerabile sunt țintite uh, femei, uh, minori și încearcă să intre și în vulnerabilitățile din statele membre. Referindu-mă la întrebarea dumneavoastră, doamnă, uh, uh, imigrația ilegală pune oamenii într-o situație de mare vulnerabilitate. Nu au bani, nu au uh, nicio modalitate ușoară de a se integra în societatea noastră europeană, deci sunt vulnerabili și teroriștii știu asta și încearcă să folosească acest lucru în favoarea lor pentru a pescui oamenii, pentru a-i, uh, a-i transforma în teroriști. Poliția își face treaba, încerce să identifice, încearcă să identifice pe cei care radicalizează, uh, și pe radicali, ce, pe cei radicalizați și pe cei care radicalizează persoane um, și pe cei care uh, incită la radicalizare în state membre. Avem câteva exemple de persoane care au ajuns în Europa, care au fost uh, care au fost radicalizate dintre cetățeni europeni și au uh, au uh, acționat în mod violent și au fost victime europene inclusiv. Deci trebuie făcute eforturi pentru integrarea persoanelor, pentru a minimiza posibilitatea de recrutare um, a acestor sectoare foarte vulnerabile ale societății noastre. O parte dintre aceste persoane decid să se alăture teroriștilor. În continuare încercăm să evaluăm de ce de ce e atât de important pentru anumite persoane să se alăture statului islamic sau Al-Qaeda? De ce au fost seduși oamenii? Estimăm că aproximativ 5.000 de cetățeni rezidenți europeni au decis să meargă la statul islamic și la Al-Qaeda. Um, Oamenii au mers în această zonă de conflict înainte 2013 și după 2014 uh, ultimii au primit, ultimii dintre ei au primit chiar o, uh, o beneficiat de formare militară. Primii au mers în Siria, Irak, uh, nu s-au gândit poate atât de mult la uh, formare. Radicalizarea islamică nu mai este atât de mult uh, um, motorul care să-i uh, entuziasmeze pe oameni. Dar acum sunt foarte multe motive personale. Oamenii vor să se răzbune um, uh, în anumite țări. Uh, oameni cu probleme mentale um, găsesc uh, ideea um, alăturării la o asociație teroristă seducătoare sau poate vor să se, să se răzbune pentru probleme personale. Plecând la celelalte întrebări, am identificat de asemenea teroriști care au încercat să folosească rutele migratoare pentru a intra în Uniunea Europeană. De aceea am consolidat cooperarea cu Grecia și cu Italia la centrele de primire. Am verificat, verif- am crescut verificările secundare, dar ă, trebuie să vă spun că n-am văzut o folosire sistematică a acestor rute de către teroriști, dar suntem foarte vigilenți. Unul dintre subiectele pe care le-ați, uh, la care ați făcut trimitere a fost monitorizarea um, posibilității de radicalizare a persoanelor în închisoare. Cei care au fost arestați inițial pentru că au conspirat uh, uh, pentru um, sau au diseminat propaganda teroristă, um, sunt uh, urmăriți. Um, colaborăm acum pentru a defini uh, profilul acestor persoane, pentru a evalua uh, în mod adecvat uh, ce măsuri de prevenire și de reacție sunt necesare. E greu să evaluez fiecare caz, dar statele membre care au anumite programe um, ne ajută și noi ne ajutăm să identificăm împreună pericolele principale, astfel încât să um, reducem cât mai mult posibilitatea de atacuri teroriste există cooperare și la nivel polițienesc și judiciar în anumite domenii, cum ar fi prevenirea și, în cele din urmă, terorismul nejihadist, care a fost menționat de câțiva dintre dumneavoastră. Folosim metodologia pentru a defini fenomenul. Metodologia este oarecum acceptabilă, dar sigur că poate să fie îmbunătățită. Vorbim v-am spus, despre diverse tipuri de terorism, uh, separatism și hadis de uh, dreapta, de stânga. E bine, am văzut o creștere, de exemplu, în uh, terorismul de stânga, această violență antisistem de care Germania suferă în momentul de față, de exemplu, ați văzut atacul de la Hamburg sau atacuri din Franța, e bine, e un fenomen îngrijorător. Statele membre iau, întreprind acțiuni pentru a identifica aceste grupuri specifice de extremă dreaptă, de extremă stângă, astfel încât să prevenim uh, o, o creștere a, a, a radicalizării acestora, astfel încât să nu se ajungă la atacuri. Și sigur că uh, scopul este manipularea aceste uh, aripi uh, de extremă, stângă sau dreapta, Uh, manipulează societatea, se duc oamenii pentru a li se alătura. Și am văzut uh, multe studii recente despre um, radicalizarea jihadistă. Am identificat mulți factori pro și contra. Dar dacă mergem la radicalizarea uh, separatistă sau de extremă dreaptă sau stângă, e bine, nu sunt atât de multe studii în acest sens. Avem nevoie de mai multe informații pentru a reuși să creăm niște profiluri, um, astfel încât și poliția să poată acționa mai eficient, dar uh, manipularea, seducția violenței și această reacție atitudine antisistem uh, justifică folosirea violenței pentru a schimba ce vor să schimbe aceste grupuri în societatea noastră. Vă mulțumesc pentru întrebări și cu mare plăcere vă răspund la alte întrebări dacă mai aveți președintele. Da, știu că ar fi putut să continuăm cu mult această dezbatere, dar trebuie să vă atrag atenția, dragi colegi, că trebuie să ne încadrăm în timpul stabilit și mai avem încă două puncte de pe ordinea de zi. Um, domnule Navarete, vă mulțumesc încă o dată, îl vom vedea și pe directorul Europol foarte curând. Toate cele bune în activitatea dumneavoastră și vă mulțumesc pentru prezența și pentru prezentare. Și în timp ce pleacă domnul uh, Navarete, o să-l rog pe directorul uh, uh, Fra să vină aici alături de mine. Dragi colegi, din motive pe care eu nu le cunosc, avem doar 45 de minute pentru următorul punct. Din nou, un punct important. Și o să încep pentru că directorul uh, Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale, FRA, va uh, veni pentru a ne prezenta raportul uh, anual pentru 2017 și um, raportul Comisiei cu privire la aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale, care vor fi folosite ambele uh, vor fi evaluate și folosite în elaborarea raportului Parlamentului European cu privire la situația drepturilor omului. Domnul Terry Cabras este raportorul nostru care va prezenta textul Comisiei după vacanța de vară. Avem 45 de minute și nu pot decât să vă spun că Agenția pentru Drepturi Fundamentale a făcut o treabă excelentă de data trecută când ați mai fost alături de noi. Data trecută, anul trecut, cred că v-am promis că veți avea aici uh, o audiență mult mai uh, numeroasă, dar calitatea contează mai mult decât uh, cantitatea. Așadar, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, aș dori să vă dau cuvântul pentru a prezenta raportul dumneavoastră anual și apoi sper că vom putea să adresăm și câteva întrebări. Dar vreau vă mulțumesc de pe acum pentru munca pe care o faceți tuturor celor de la agenție și aveți cuvântul. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc și eurodeputaților pentru interesul pe care l-au față de agenție. Am venit ca să prezint raportul anual pentru 2018, impropriu spus, pentru că se referă la situația din 2017. Raportul este structurat pe 10 capitole, care corespund uh, cadrului multianual uh, pe care ni l-a încredințat legislatorul. Veți găsi în raport o analiză extrem de detaliată, bazată pe munca agenției și pe munca echipelor de cercetare pe care le aveam, avem în toate statele membre, adică FRANET. Așadar, avem pentru dumneavoastră Uh, date cu privire la ce merge, ce nu merge, la situația actuală, de fapt, și uh, bunele practici. La sfârșitul fiecărui capitol, conchidem cu opiniile noastre care pot ajuta statele membre și instituțiile europene și Parlamentul în munca lor și a dumneavoastră. O să vă spun care sunt constatările noastre, foarte pe scurt în această dupămasă. În primul rând, situația aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale în anul 2017. Ca și în anii trecuți, uh, am avut și succese și eșecuri. Există o creștere treptată a folosirii acestei carte la nivel național. La nivel european e foarte îndrăgită, dar creșterea uh, este modestă la nivel național, um, nu se fac trimiteri destule la ea în uh, parlamente, în instanțe și se pare că nu există nici politici guvernamentale pentru a promova această cartă, pentru că de asta este nevoie. Unul dintre motivele pentru care primim informațiile acestea legate de nefolosirea cartei este confuzia, adică statele nu știu atunci uh, ce este competența europeană, ce este competența națională. Așadar, dorim să încurajăm un angajament mai mare, inclusiv la nivel transnațional, pentru a învăța mai bine unii de la alții. FRA dorește să ajute astfel prin publicarea în următoarele luni a unui manual cu privire la utilizarea cartei la nivel național. Publicul nostru țintă sunt parlamentari, dar uh, uh, ghidul poate fi folosit și la nivel mai larg. De asemenea, avem un proiect de sporire a capacităților la nivel instituțional, tot în interiorul statelor membre. Apoi, analiza situației privitoare la migrație. Știm că aceasta este o mare prioritate și pentru comisia dumneavoastră și pentru agenție. În 2017 am fost foarte implicați uh, prin raportarea lunară legată de situația din statele, din cele 14 state membre cele mai afectate din Uniunea Europeană. Avem echipe pe teren, pe teren în Grecia și în Italia, sprijinind agențiile europene, dar și statele membre. Dorim să îmbunătățim capacitățile de protecție a drepturilor omului, ă, drepturilor fundamentale și de asemenea v-am ă, oferit și avize juridice anul trecut. Ce am conchide? Astfel, în decembrie am publicat și facem trimitere la acest studiu, am publicat un studiu prin care am ă, prezentat cele mai mari cinci probleme din domeniul migrației și niciunul dintre ele nu o să vă surprindă. În primul rând, dificultatea accesului în anumite state membre la autorități în ceea ce privește solicitarea de azil. Profe problemele firește sunt diferite de la o țară la țară, de la o țară la altă. Apoi, în al doilea rând, după ce ă, azilantul are acces la autorități, după ce își face cererea, procedurile sunt foarte grele și îndelungate. În al treilea rând, Există probleme legate de condițiile fizice în care sunt adăpostiți acești oameni. Există de asemenea mari probleme în ceea ce privește protecția copiilor în multe locuri, probleme foarte multe. De asemenea, statele membre se bazează foarte mult, excesiv, pe detenție, inclusiv în cazul copiilor. Aș mai adăuga încă două probleme. Avem nevoie de cadre mai bune pentru monitorizarea returnărilor forțate. În al doilea rând, trebuie să avem foarte mare grijă. Agenția a lucrat îndeaproape pe aceste dosare în 2017. Adică trebuie să avem grijă în a ne asigura că există conformitate în ceea ce privește sistemele de informații și interoperabilitatea lor în zonele de frontieră mai ales. Am a oferit sprijin tehnic considerabil în acest domeniu și, de asemenea, niște avize aferente. În concluzie, în contextul migrației aș dori să vă asigur că vom rămâne foarte implicați și va rămâne un domeniu prioritar pentru noi. Am vorbit despre sistemele de informații. Așadar, mă voi referi acum la domeniul mai larg al societății informației. Știm că aceasta trece prin evoluții rapide, chiar și în anul 2017 și acest lucru ne oferă ocazii nemaipomenite. Aceste schimbări din societățile noastre reprezintă un potențial enorm pentru noi, uh, mai ales în ceea ce privește, nu știu, vindecarea bolilor sau îmbunătățirea comunicațiilor. Dar ca orice lucru foarte avantajos, reprezintă și, prezintă și anumite riscuri. Așadar, în raportul nostru anual uh, ne-am referit la inițiativele Comisiei din 2017 legate de restricționarea instigării la ură, la, legate de pregătirile pentru GDPR, acum, acum în vigoare, și confidențialitatea, confidențialitatea online. Există câteva practici promițătoare la nivel național care trebuie să fie luate în seamă și de celelalte state membre. Tot în acest domeniu doresc să vă asigur că FRA are un angajament puternic și a început deja examinarea inteligenței artificiale în domeniul drepturilor fundamentale. Cred că vom putea produce niște resurse foarte utile anul acesta și anul viitor în ceea ce privește felul în care poți să urmărești, să analizezi un, uh, un algoritm, uh, cum poți să folosești uh, tehnologia blockchain și în același timp cum se pot respecta prevederile GDPR. Rasism și xenofobie, alt domeniu, alt capitol. Din nefericire, 2017, datele noastre foarte ample ne-au arătat că peisajul se înrăutățește în ceea ce privește discriminarea uh, grupurilor minoritare în multe locuri din Europa. Vă amintiți că în 2017 am publicat uh, seturile de date cu privire la anumite minorități, grupuri minoritare, uh, adică experiența lor legată de discriminare și hărțuire. Și este descurajant ne-am concentrat mai ales pentru, pe situația musulmanilor, romilor și evreilor. În ceea ce privește romii, în 2017 am identificat, uh, sau mai degrabă, ne-am concentrat mai mult pe fenomenul escaladant al rasismului antirom și am desfășurat câteva misiuni în cooperare cu această comisie. Înainte de a trece mai departe, tot în acest capitol al rasismului, xenofobiei, discriminării, aș spune că este foarte important. Și dovezile noastre ne arată că trebuie să avem abordări intersecționale, transversale, mai ales în ceea ce privește situația femeilor și femeilor rome. Acestea din urmă suferă cel mai mult dintre toate grupurile minoritare. În ceea ce privește peisajul din 2007, uh, pot să vă mai spun despre rezultatele sondajului Midas 2. Există un nivel foarte mic de cunoaștere a drepturilor și respectării drepturilor în rândul comunităților minoritare. Ei nu știu în mare parte că drepturile lor nu sunt respectate, că situația în care se găsesc nu este normală și nu știu ce căi de atacau. Ce face FRA? ca reacție pe lângă statisticile și sondajele noastre. Noi sprijinim un grup de lucru care combate rasismul și uh, hate crimes, uh, crimele bazate pe ură. De asemenea, avem un sondaj cu privire la antisemitism în rândul populației de religie mozaică, de asemenea, avem proiecte legate de situația africanilor din Uniunea Europeană și vom publica în curând un manual care, prin care uh, poliția va învăța cum să nu mai facă o profilare discriminatorie. Un alt domeniu important, violența împotriva femeilor. S-au înregistrat niște tipare îngrijorătoare în 2017. Este binevenit faptul că Comisia Europeană a făcut un colocviu care s-a concentrat pe violența împotriva femeilor și copiilor. După părerea noastră, este șocant în zilele noastre să avem două pagini de text doar pentru fenomenul femicidului. Este șocant chiar și că trebuie să vorbim despre acest lucru în interiorul Uniunii Europene. Apoi, Consiliul nostru de administrație a ales o temă a capitolului tematic de la sfârșitul raportului, adică abordarea bazată pe drepturile omului în ceea ce privește îmbătrânirea. Pentru că există într-adevăr un nivel îngrijorător de discriminare împotriva vârstnicilor în comunitățile noastre. Conform Eurobarometrului, Discriminarea bazată pe vârstă este cea mai în, în des întâlnită formă de discriminare din societățile noastre. Și de asemenea aș dori să vorbesc despre intersecționalitate și aici. Și în cazul acesta, femeile vârstnice sunt mai discriminate decât bărbații vârstnici. Pensia unui bărbat în Uniunea Europeană este cu 37% mai mare decât pensia unei femei. Așadar, Vă prezentăm acest capitol tematic pentru că este într-adevăr o preocupare foarte mare în materie de drepturile omului și pentru că societatea noastră îmbătrânește și vârstnicii vor fi o proporție, vor reprezenta o proporție mai mare din populație într-o generație. Așadar, dorim o abordare mai simplificată și modernizată în, la toate nivelurile. Trebuie recunoscută dimensiunea aceasta a vârstei. De asemenea, în ceea ce privește agenda europeană, este binevenită și încurajată atenția acordată persoanelor vârstnice în cadrul pilonului pentru drepturi sociale și faptul că Comisia se concentrează pe dimensiunea vârstei în, um, în directiva pentru drepturile egale. Raportul nostru firește că este disponibil o, on, online, în engleză și a fost, um, a fost publicat pe hârtie și în toate limbile europene. Mulțumesc, până domnul președinte, au și, am și eu o copie în franceză aici. Nu avem foarte mult timp pentru întrebări. Mm, așa că vom începe repede. Mari Cristin, ai cuvântul. Doamna Revom, cer scuze. Întrebarea mea, de fapt, se adresează comisiei, dar puteți să-mi răspundeți amândoi. În ceea ce privește respectul pentru statul de drept. Președintele întrerupe. Domnul director folosea din greșeală căștile altcuiva și când vă gândiți că omul acesta se concentrează și pe dimensiunea digitală a drepturilor omului, glumește domnul președinte. Eu doresc să mă refer la raportul Comisiei Europene mai ales în ce privește respectul pentru statul de drept. Ne felicităm pentru declanșarea articolului 7 împotriva Poloniei, dar ce se întâmplă cu Ungaria? Și aceasta uh, aplică prost legislația în materie de azil și migrație, dar uh, există motive suficiente și în rest pentru a declanșa procedura în baza articolului 7, deci de ce nu s-a declanșat. În ceea ce privește drepturile femeilor, mă bucur foarte mult că ați inclus acest domeniu în raportul dumneavoastră. asistăm la, o, la un regres în Europa, mai ales în ceea ce privește drepturile uh, de reproducere drept, și drepturile sexuale. Um, am citit raportul comisiei, dar cred că nu este suficient de aprofundat în ceea ce privește carta. Aceste drepturi trebuie să fie adăugate în cartă și uh, vreau să vă întreb dacă ați întrevăzut acest lucru pentru a asigura o protecție maximă a femeilor în ceea ce privește drepturile sexuale și reproducătoare peste tot în Uniunea Europeană. O ultimă întrebare sincer, Mă, mă tem, mă îndoiesc că ultimele uh, propuneri ale uh, Comisiei în domeniul drepturilor omului reprezintă un real progres și uh, îmi pare rău că se revine la un proces de luare de decizie la nivel de stat membru în acest domeniu, pentru că se duc pe apa sâmbete toate eforturile pe care le-am făcut la nivel european până acum. Foarte bine, stimați colegi. Avem șapte oameni înscriși pe lista de vorbitori. Se pare că și comisia are o prezentare de făcut și apoi domnul O'Flaherty va trebui să răspundă totul în următoarele 20 de minute. Nu sunt uh, nu știu ce magician aici, dar nu știu cum vom face. Haideți să ne, să ne limităm la două minute. Domnule Terry Cabra, să aveți cuvântul, să vă încadrați în două minute, trebuie să terminăm până la 5 cu acest subiect. Maxim două minute pentru toată lumea. Sorry. Da, bună ziua. Ne-am întâlnit din nou. Pe mine ce mă minunează este faptul că spuneți că nu se fac suficiente eforturi pentru a promova carta în rândul statelor membre. Lucrul acesta mă uimește. Nu e vorba doar de Cartea Uniunii, ci de principalele fundamente ale oricărui stat democratic din Uniune. Dacă au aceste principii în Constituțiile lor, atunci cum se poate că în momentul în care apără aceste principii, aceste Constituții, nu fac suficiente eforturi pentru a sprijini și Cartea Drepturilor Fundamentale. Pe mine mă imește acest lucru și dacă ați putea să ne oferiți clarificări, v-aș fi recunoscător. Mulțumesc că mi domnul Peter Niedermüller. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Avem foarte multe întrebări, dar dacă tot trebuie să fim succinți, să mă refer la două lucruri. În primul rând, am constatat că există diferențe foarte mari între statele membre în momentul în care vorbim despre situația drepturilor omului, pentru că în anumite state membre poate că e vorba de violență și încălcarea drepturilor omului, dar în alte state membre aceste încălcări sunt un fel de practică guvernamentală. Cumva pe asta se bazează politica. Pe discursul instigator la oră, pe discriminarea grupurilor minoritare, etc. Cum vedeți dumneavoastră că va evolua situația în Uniunea Europeană din această perspectivă? Mulțumesc. Mulțumesc că ați fost succint. Îmi cer și eu scuze, ar fi trebuit să avem mai, multe, mai, multe, mai mult timp la dispoziție pentru un astfel de punct ca să putem intra în diverse aspecte extrem de relevante. Îmi cer scuze, dar trebuie să ne descurcăm. Ok, next is Barbara Spinelli. Barbara, please. Urmează doamna Spinelli. Mulțumesc mult. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc domnului O'Flaherty pentru munca sa și pentru raportul pe care l-a prezentat. Am o întrebare cu privire la Italia și cu privire la tratamentul romilor din Italia, care pe mine mă îngrijorează. Guvernul italian, prin ministrul său de interne, a declarat recent că romii din Italia ar trebui să fie triați și cei care nu au pașaport italian să fie dați afară din țară. Și aș dori să vă întreb. Dacă încercați să cooperați într-un fel cu romii și cu populația Sinti, pentru că mulți dintre acești oameni sunt uh, circumspecți, nu vor să se ascund și nu vor să colaboreze de multe ori. De asemenea, s-a vorbit și despre distrugerea taberelor romilor. Nu este prima oară când s-a întâmplat acest lucru în Italia. Practic este și o recomandare în Europene să se închidă aceste tabere. Și întrebarea este adresată și Comisiei. Recomandările acestea se bazează pe anumite condiții specifice, pe respectarea drepturilor omului sau pe ce? Dacă se distrug aceste tabere, ei vor primi o alternativă? Mulțumesc, urmează doamna Sipal. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut foarte multe întrebări uh, importante deja, așadar nu mai iau cuvântul. Mulțumesc, urmează doamna Gomes. Vă rog să fiți succinți dăm întrebare care se referă tocmai la acest nou, uh, aceste noi rețele sociale și societatea informațională. Ne-ați vorbit despre riscurile asupra drepturilor fundamentale pe care le comportă big data – Ne puteți vorbi și despre riscurile reprezentate de inteligență artificială? Pentru că o astfel de perspectivă arată și mai totalitar uh, decât uh, chestiunile care țin de volumele mari de date, domnule președinte. Da, este un domeniu foarte vast. Urmează Caterina Cinici. Mulțumesc, Claude, mulțumesc domnului O'Flaherty. Am câteva întrebări succinte. Un primul lucru care m-a frapat este chestiunea care vizează drepturile minorilor. Sărăcia economică, materială, educațională este o problemă. În relațiile între tineri și internet, care este foarte important pentru socializare în lumea de azi, E bine, cum putem să-i apărăm pe tineri de uh, hărțuire online, de pornografia de răzbunare și așa mai departe? Chestiuni care au consecințe majore în rândul adolescenților. Ce ar putea face statele membre aici? Și apoi, în Italia, vreau să spun că în 2013 am semnat uh, Convenția Balcanilor de Est, uh, Istanbul, îmi cer scuze, dar încă se ucid foarte multe femei. Ce putem face în acest domeniu din punct de vedere legislativ? Ce mecanisme de sprijin putem oferi femeilor? Ce acțiuni s-au luat în acest domeniu ca să combatem toate aceste crime? Mulțumesc, mai trebuie să cineva să ia cuvântul? Bine. Aș dori să îți mulțumesc, Michael, încă o dată și vreau să le atrag atenția membrilor cum că pe lângă raport există și posibilitatea ca membrii să ia contact direct cu dumneavoastră dacă au întrebări specifice. Și dacă colegii au nevoie de informații de la FRA pentru munca lor personală aici în Parlament, să nu ezite să ia contactul cu tine sau cu FRA. Și acum îți dau cuvântul ca să încerci să răspunzi. Mulțumesc că am să răspund acelor întrebări care mi-au fost adresate. Cred că toate întrebările doamnei Bonfoa se adresau comisiei. Dar să revenim la întrebările care mi-au fost adresate mie. Să revenim la întrebarea domnului Terry Cabras și faptul că este uimit cum că statele membre nu iau măsuri pentru a promova carta. Ca să nu vă dau impresia că e un dezastru complet, nu am vrut să spun că statele membre nu promovează drepturile omului. Ba da, fac asta. Sunt mai multe state membre care au planuri naționale de acțiune pentru drepturile omului. Acestea se bazează însă pe Convenția Europeană privind drepturile omului și pe tratate ONU, de exemplu, tratatul ONU privind drepturile copilului. Instrumentul acesta specific, carta, se pare că nu atrage suficient atenția cuvenită din partea statelor membre și noi considerăm că e păcat, e nevoie de mai multă atenție pe acest instrument specific. Apoi sunt de acord cu domnul Niedermüller cum că la ora actuală anumiți politicieni de la nivel foarte înalt pun sub semnul întrebării principii fundamentale de drepturile omului. Și este o problemă. Noi, ca agenție care apără drepturile omului, suntem o parte foarte mică din răspunsul față de aceste realități. Răspunsul nu poate fi decât politic. Și dacă mă întrebați ce am putea noi să facem în acest domeniu, am același răspuns mereu. În primul rând, trebuie să respectăm legea, să nu facem compromisuri să nu, există, să nu existe alternative la lege. Legea este lege. Și apoi să ne bazăm pe date. Apoi, dacă vrem ceva, să spunem ceva. Și în al patrulea rând, trebuie să insistăm pe faptul că ceea ce spunem noi este pentru a îmbunătăți societatea. De asemenea, trebuie să facem uh, eforturi de a implica societatea. Societății nu-i pasă neapărat uh, întotdeauna de drepturile omului, pentru că și atunci, adică ar trebui să facem mai multe eforturi în acest sens. Doamna Spinelli s-a referit la declarațiile din Italia. Pe mine îngrijo- mă îngrijorează dacă se face ceva care ar scădea încrederea comunității romilor în așa fel încât ei să nu mai colaboreze cu noi. Aș dori să mă asigur că Parlamentul italian este conștient de ce resurse există la nivel european pentru a furniza informații despre romi în scopul protejării drepturilor lor. Voi analiza de aproape această problemă. Agenția va urmări de aproape această problematică. Doamna Gomes, încă nu pot să vă spun prea multe lucruri despre eforturile noastre în domeniul Big Data și inteligența artificială. Pot să vă spun că suntem acolo, am bătut la ușă, am intrat în acest domeniu, dar încă nu am, avem foarte multe eforturi în aceste direcții. Nu am nimic altceva să vă spun astăzi pe această temă. În ghidul nostru de profiling vom uh, analiza problema algoritme, algoritmilor care pot duce la rezultate discriminatorii dacă nu există și input uman. Doamna Chinici, mă îngrijorează și pe mine protecția copiilor în contextul pornografiei de răzbunare și în contextul hărțurii online. Noi mereu ne vom concentra pe protecția copilului în măsura în care chestiunile acestea au și o relevanță la nivel european, sunt de competență europeană, dar nu Întotdeauna este cazul, uneori sunt competențe naționale. Noi vom continua să încurajăm statele să ratifice Convențiile Istanbul. Mai multe state membre ale Uniunii Europene încă nu au ratificat Convențiile Istanbul. signing a treaty is not the... Și într-adevăr, semnarea unui tratat nu înseamnă că s-au terminat uh, problemele. După asta e destul de multă muncă de făcut pentru a schimba atitudinile, mentalitatea în societate. Deci mai avem multă muncă în fața noastră. Uh, avem o cale lungă de parcurs în Europa decât credeam acum câțiva ani. Mulțumim, Michael, și pentru faptul că ai fost așa succint. Um, nu știu dacă să încerc să răspund și întrebare privind, întrebării privind Italia. Da, am, am răspuns cât de bine am putut, spune domnul O'Flaherty. Uh, Barbara. Ok. Da, dar mai întrebasem încă ceva și anume dacă dacă există vreo poziție a Uniunii Europene care să recomande Uh, dezmembrarea taberelor de Roma din uh, Italia, pentru că guvernul italian asta ne spune, că Europa ne cere să facem asta. Da, nu am evitat această întrebare, dar cred că reprezentanții Comisiei sunt mai în măsură să răspundă. În orice caz, Agenția pentru Drepturi Fundamentale, în mod clar, n-a spus niciodată nimănui să um, să um, trimită oamenii dintr-un, dintr-o tabără să-i uh, alunge de acolo. Uh, încă o dată îmi cer scuze pentru faptul că am alocat un timp atât de scurt uh, unui subiect atât de important, dar vă mulțumesc pentru prezență și pentru încercarea de a răspunde la întrebări. Și acum mai avem o prezentare din partea comisiei. Unde e comisia? A, îmi cer scuze, Emanuel, era aici lângă noi. Vezi, în mod subliminal încercam să te ignor, dar n-am reușit. Uh, ești aici lângă, lângă noi. Îmi cer scuze încă o dată și uh, vă dau cuvântul. Mulțumesc! Da, foarte succint pentru că am înțeles că nu este mult timp, la, nu avem mult timp la dispoziție. Și poate să răspund și la întrebarea lui Cristin sau uh, dacă ai un, un răspuns rapid la ambele întrebări, atunci Sigur că nu m-ar deranja. Și apoi câteva cuvinte pentru, câteva minute pentru prezentare. A vos questions sur, euh, sur euh, l'état de... Da, doar ca să răspund întrebării legate de statul de drept. Într-adevăr, am lansat procedura în baza articolului 7 în ceea ce privește situația din Polonia și analizăm cu atenție ce se întâmplă în Ungaria. În cazul Ungariei, Comisia intervine într-un mod în care nu a fost posibil să, facem, să o facem în Polonia. În Polonia, una dintre primele chestiuni puse pe tapet uh, s-au referit la Tribunalul Constituțional. S-a referit. Însă, în Ungaria, Comisia a adoptat mai multe proceduri de încălcare a obligațiilor, ceea ce nu s-a făcut foarte des până acum. Așadar, curtea a fost sesizată în decembrie în ceea ce privește legea privitoare la societatea civilă și în ceea ce privește legea învățământului. Așadar, a fost sesizată Curtea de Justiție și în ceea ce Uh, privește aceste uh, uh, legi și am lansat un aviz motivat în cazul legii pentru migrație. Atunci când se poate interveni prin procedura în încălcarea obligațiilor, este rolul um, rolul comisiei să se sesizeze curtea atunci când procedurile nu au fost, lucrurile nu au fost rezolvate în amonte. În cazul Poloniei, după cum am spus, um, prima problemă a apărut în cazul Tribunalului Constituțional, lucru care atrage o procedură diferită. În ceea ce privește drepturile femei, într-adevăr, unul dintre domeniile în care am făcut progrese în 2017 și în care am lansat o dezbatere la nivel european este cel legat de violența împotriva femeilor. Colocviul organizat de noi a fost foarte important pentru a genera această dinamică și firește că avem câteva dosare foarte concrete, mai ales pe baza Convenției de la Istanbul. Veți vedea și dumneavoastră dosarele care urmează. Dorim să obținem ratificarea acestei convenții cât se poate de curând. Întrebare. Doamna Bunfo, și în ceea ce privește drepturile sexuale și reproducătoare care trebuie să fie incluse în Carta Drepturilor Fundamentale, e posibil așa ceva? Nu avem o dezbatere deschisă legată de revizuirea Cartei pentru Drepturi Fundamentale. Principala provocare pentru noi este punerea în aplicare a normelor, capacitatea de a pune în aplicare prevederile cartei. Aceasta este adevărata provocare. Agenția pentru Drepturi Fundamentale ne ajută foarte mult. Trebuie ca aceste drepturi să fie uh, să aibă uh, aplicabilitate, să trebuie ca această carte să aibă forță obligatorie la nivel național. Deci, acest subiect ne implică pe noi toți, pentru că drepturile există, carta există, dar executarea drepturilor este cea care e problematică. În 2017 am progresat, cred eu, în ce privește felul în care putem ajuta statele membre să aplice mai bine carta. Și punctul cheie este că avem nevoie de o societate civilă, liberă, dinamică. Iar aici, una dintre chestiunile fundamentale pe care o veți discuta și dumneavoastră în următoarele săptămâni este noul cadru multianual. Avem două programe esențiale care trebuie să susțină societatea civilă. În primul rând, programul cu privire la drepturi și valori și, la valori și programul cu privire la justiție. Așadar, aplicabilitatea drepturilor din, char- din carte trebuie să se concentreze, să se bazeze pe o societate civilă activă și dinamică. Aceste pachete, ne-au, aceste dosare ne-au fost cerute de către Parlament și lucrăm activ pentru a le lansa. Și în ceea ce privește susținerea acțiunilor uh, strategice și recursurilor în justiție, acțiunilor în instanță, adică există acțiuni pregătitoare foarte utile pentru noi pentru a progresa în acest domeniu. Aplicabilitatea drepturilor înseamnă și existența unor autorități care merg foarte bine și a unor structuri administrative. Uh, Domnul O'Flaherty vorbea de structurile de tutelă pentru copii în situațiile de copii aflați în migrație. Avem o rețea europeană pentru tutelă care se va întâlni pentru prima dată în septembrie. Aceste inițiative vor permite autorităților naționale să coopereze mai bine și, firește, aplicarea drepturilor din cartă va depinde și de instanțele naționale. Și să revenim aici la situația din Ungaria. În cadrul semestrului european am pus la punct o politică menită să încurajeze statele membre să îmbunătățească independența și calitatea actului judiciar și eficacității acestuia. Știți că Parlamentul a adoptat o rezoluție cu privire la tabela de marcaj a Uniunii Europene și a fost o evoluție pozitivă. Da, îmi cer scuze, Emanuel. Um, vreau doar să-ți atrag atenția. Um, în primul rând, vreau să-mi, să-mi cer scuze. Am, am alocat uh, total greșit timpul, uh, 45 de minute. Uh, mi-asum responsabilitatea personal și o să te invit uh, altă dată pentru a discuta acest uh, subiect. Mulțumesc pentru înțelegere. Urmează un punct uh, controversat. Dragi colegi, spune președintele, uh, interpretarea se oprește exact la ora prevăzută pentru încheierea ședinței. Um, Așadar, vă rog să trecem direct la subiectul următor, dacă nu vă deranjează. Vă mulțumesc. Începem, deci, discuția la punctul 23. Deci, vă rog, avem 45 de minute. Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind Ungaria. În alineatul al 10-lea, Parlamentul cere Comisiei noastre să inițieze procedurile de elaborare a unui uh, raport, cerând Consiliului să, um, să Um, acționeze în urma articolului 7.1 din tratat, în conformitate cu regula 83 din regulamentul de procedură. Domnul Sargentina a fost numită raportor pe 11 iulie 2017. Proiectul de raport a fost prezentat în comisie pe 26 aprilie. 263 de amendamente au fost depuse. Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost 15 mai. De atunci, raportarea și raportorii din umbră muncesc intens pentru a ajunge la un acord privind amendamentele de compromis. Și, fără să mai lungesc vorba, pentru că timpul este scurt, o să uh, începem dezbaterea cu uh, pe marginea amendamentelor. Sigur că începem cu raportoarea, căreia îi dau cuvântul maxim 10 minute. Doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, lucrăm la un raport final care va fi votat lunea viitoare pe 25 și astăzi um, Parlamentul din Ungaria s-a reunit și a votat să schimbe Constituția și a votat o nouă lege pentru ONG-uri. Ambele acte au fost adoptate. Este o zi tristă, cred eu, tocmai de ziua Uh, Mondială a Refugiaților, e păcat să vedem un vot într-un parlament, euro, într-un parlament european care limitează posibilitatea uh, cetățenilor maghiari să ofere asistență uh, refugiaților în societatea lor. Dar în lumina acestor voturi o să-i rog pe raportorii din umbră să aibă răbdare și înțelegere pentru că vrem să actualizăm amendamentele de compromis pe care am asupra cărora am convenit în ultimele două săptămâni pentru a ne asigura că luni, când vom vota, textul va fi cât mai actualizat posibil. După cum știți, am lucrat pe baza unor surse verificate de două ori pe baza legislației, pe baza unor decizii în instanță, pe baza activității comisiilor Consiliului Europei, deci surse recunoscute și de aceea, înainte de votul final, sigur că a fost greu să includem, de exemplu, trimitere la schimbările din Constituție, dar acum putem să o facem în urma votului de astăzi și cât mai repede posibil o să vă transmit compromisurile. Deci, încă o dată, pentru votul de astăzi, Comisia noastră, acum câteva săptămâni, printr-o scrisoare a uh, președintelui nostru către Parlamentul Ungariei, am cerut să se amâne votul uh, pe legea privind ONG-urilor până ce se încheie deliberările Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei. Eu cred că a fost o cerere absolut modestă, nu am discutat deloc despre conținut, ci am cerut doar să se respecte instituțiile Consiliului Europei. Nu s-a dat curs acestei cereri, cred că este mare păcat. Acum, în ceea, ce primește, în ceea ce privește amendamentele, 263 de amendamente, într-adevăr, au fost depuse în ultimele două săptămâni uh, și în această după-amiază. Am făcut eforturi pentru a le cuprinde pe cât mai multe în compromisuri și am ajuns la 50 de amendamente de compromis prin uh, includerea amendamentelor uh, din partea tuturor gru grupurilor care au depus amendamente. Exemplu, pentru a avea o formulare mai clară uh, privind lupta împotriva antisemitismului, pentru că mai mulți colegi din diverse grupuri politice au trimis astfel de amendamente, este inclus acest element. Am încercat de asemenea să integrez amendamente ale colegilor din Ungaria, colegi uh, de la PPE, pentru că Multe dintre acestea mergeau pe conținut și nu vreau să pierd posibilitatea de a ne corecta datele și limbajul, deci am inclus aceste elemente, dar unii colegi consideră că nu este convenabil, suficient de convenabil să fie incluse în compromisuri, așadar am găsit o altă soluție, astfel încât conținutul să nu dispară, dar persoanele respective să își păseze imaginea acasă prin faptul că nu a făcut un compromis cu raportoarea. Domnule președinte, cred că asta e tot ce am de spus. Deocamdată i-am ascultat pe colegi, dar impresia mea e că toți raportorii din umbră consideră că am uh, colaborat bine și am, le-am integrat pozițiile și am lucrat doar pe baza surselor oficiale, nu am, dat, uh, nu am citat ONG-uri. Deci compromisurile pe care le avem citează doar instituții internaționale, nu societatea civilă și vreau să vă rog ca în cazul voturilor separate care mai există să, um, să onorați acest principiu, pentru că nu vrem după aceea în dezbatere să le spună a, păi au fost surse uh, care nu erau uh, imparțiale. Da. La 17.45 trebuie să încheiem acest punct, indiferent ce se întâmplă. Am foarte, o listă de vorbitori foarte lungă, mă uit la raportorii din umbră. Uh, Um, unii dintre ei uh, sunt înlocuiți, mi s-a spus. Apoi trecem la lista vorbitorilor și încheiem la 17.45. Deci vă rog să nu vă plângeți. După 17.45 nu mai avem interpretare, spune președintele. Make it quick. Non, mais very quick. Les interprètes nous disent et nous répètent dans les Interpreții ne spun direct în urechi, dacă le avem, că vor lucra până la 18.30, așa că nu știu de ce vă toți stresați și ne stresați și pe noi cu 17.45 ăsta. Avem interpreții până la 6.30, jumate, spune doamna Vergie. Yeah, if you want to speak on the drugs agency and the end of... Sigur, dar dacă vreți să mai vorbim și despre agenția privind drogurile, ar fi foarte bine. Acest punct, discuția la acest punct se termină la 17.45. Mai sunt și alte puncte de discutat după aceea. Da, Roberta este locuită de domnul Boni. Vă rog, două minute. Mulțumesc. În numele Robertei Metzola care este pe drum, dar are niște probleme. Vreau să mulțumesc, domnului președinte. E clar că acest raport este unul de mare interes pentru grupul nostru. Majoritatea absolută a amendamentelor au fost depuse de către membrii ai grupului nostru, de multe ori mergând în direcții diferite. Votul de luni de la LIBE ne va da ocazia tuturor membrilor acestei comisii să ne exprimăm opiniile pe marginea acestui raport. De aceea am insistat în reuniunile cu raportorii din umbră să includem o serie de voturi separate pe amendamente cheie pentru a permite această exprimare a opiniilor diferite. Așadar, vreau să mulțumesc doamnei raportor și tuturor raportorilor din umbră pentru că au permis acest lucru. Mulțumesc încă o dată și eu sunt pe lista vorbitorilor, dar nu știu dacă mai pot să adaug ceva acum. Nu. Da, da, da, da, Michael, uh, vorbește, vorbește acum, nu mai primești cuvântul încă o dată. Da, foarte, foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc doamnei raportor și vreau să spun că nu, nu e o, un text împotriva Ungariei ca țară, ca un popor, ca cetățeni. E vorba de guvernul um, maghiar care încalcă foarte multe norme. Cred că trebuie să fim foarte stricți și ultimele decizii luate astăzi chiar referitoare la pachetul legislativ uh, Opriți-l pe Soros a fost discutat și votat astăzi fără niciun fel de posibilitate de a aștepta avizul Comisiei de la Veneția. Eu am vorbit cu un uh, secretar de stat din uh, Ungaria și mi-a promis că vor aștepta avizul Comisiei de la Veneția. Dar lucrurile s-au făcut astăzi, fără să se mai ia în considerare Comisia de la Veneția. Pe de altă parte, cred că este foarte periculos să criminalizăm um, uh, persoanele fără, să incriminăm persoanele fără adăpost și să uh, impunem uh, măsuri punitive ONG-urilor care oferă asistență migranților și refugiaților. Trebuie să fim foarte stricți și să transmitem un mesaj foarte clar um, oamenilor din Ungaria și societății civile mai ales să le spunem nu sunteți singuri. Mulțumesc! În numele SCD, Iosef Weidenholzer. Mulțumesc, domnule președinte. A durat destul de mult până când am ajuns în acest moment și luni Vom avea raportul complet uh, supus la vot și sigur că unul dintre motive a fost faptul că argumentele au trebuit să fie verificate foarte atent, pentru că nu putem, uh, trebuie să luăm lucrurile foarte în serios atunci când e vorba de astfel de concluzii grave. Trebuie să vă spun că întregul proces a fost foarte deschis, foarte transparent. Toate argumentele diverse au fost ascultate din, din diverse dimensiuni. Abordarea raportoarei a fost foarte bună și cred că este foarte important ca ales să se bazeze pe um, surse oficiale, să nu ia niciun fel de uh, informații sau declarații de la ONG-uri, ci să facă acest raport pe baza evidențelor am avut discuții foarte intense la reuniunile cu raportorii din umbră, dar foarte obiective și vreau să mulțumesc raportoarei pentru faptul că a lucrat eh, foarte sistematic pe această linie și eh, a inclus pe toată lumea și a încercat să asculte toate argumentele, contraargumentele, punctele critice prin urmare, cred că acesta este un, um, un semnal foarte bun pentru faptul că parlamentarismul trăiește la nivel european. Mulțumesc! Și acum numele ECR, Marek Jurek. Vă rog. Czynienie z polemik politycznych. Mulțumesc. Aceasta este o polemică politică despre asta e vorba în acest raport, care nu va face decât să adâncească și mai mult criza din Uniunea Europeană și va încuraja conflict, conflicte. Atitudine complet irresponsabilă. În plus, o tentativă deliberată de a ațăța lipsa de respect față de statele noastre democratice, mai ales în pragul Brexitului. M-au surprins spusele domnului Mihau Boni. El a spus că un atac la adresa Ungariei nu este, de fapt, un atac la adresa poporului maghiar. Dar serios, despre ce vorbim aici? orice țară are dreptul să își facă propriile decizii, să își facă propria politică. Asta înseamnă democrația. Există opoziție în Ungaria. Dacă nu ești de acord cu majoritatea și cu guvernul, schimbați guvernul, nu? Democrația în sine funcționează, dar trebuie să ne ascultăm unii pe alții, să fim deschiși la argumentele din partea guvernului, venite din partea guvernului Ungariei. Așadar, eu nu văd așa ceva aici, din partea doamnei raportor. Reprezentantul guvernului Ungariei a fost huiduit în comisia noastră. Inacceptabil așa ceva. Acest raport reprezintă o serie de atacuri la adresa procedurilor democratice din statul ungar. Chiar la punctul 7 spunem că și-au schimbat Constituția. criticăm pentru asta. Apoi, la punctul 10, zicem că regretăm că guvernul Ungariei a consultat societatea. Cum să deplângem o procedură de consultare? Trebuie să ne gândim la unitatea Uniunii Europene. Dacă suntem unitari și solidari, trebuie să fim împotriva acestui document, pentru că este clar împotriva și în detrimentul uh, uh, Ungariei și Uniunii Europene. Pentru că nu înseamnă decât că nu, se dă, nu dai voie nimănui să nu fie de acord cu tine. Din partea alde, Sofie Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Doar două observații scurte. Îi mulțumesc raportoarei pentru munca pe care a depus-o. Și sunt de acord cu apelul ei de a nu face trimitere la ONG-uri ca surse. Dar e cam incomod. Pentru că, iată, ne spune Orban ce e sursă obiectivă și neutră și nu e. Chiar o să ne cenzurăm din cauza lui. Stai liniștită, liniștită uh, Judith, o să fiu de acord cu tine, dar trebuie să spun că ăsta este sentimentul pe care îl am. De ce trebuie să planeze și mai multă suspiciune asupra ONG-urilor? Cunoaștem cu toții campania anti-Soros, dar Există și alte partide care primesc um, finanțare din surse extra europene și ar trebui să vedem câte partide din uh, Europa, mai ales în grumul ECR, care tocmai s-a exprimat, primesc finanțare din partea lui Steve Bannon. Domnul Orban și el e uh, mare prieten al lui Bannon, așa că cred că ar trebui să fie mai multă transparență și pe aici, pe la noi. Din partea GUE, Doamna Vergia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu raportoarei noastre care a dat dovadă de seninătate și răbdare infinită în cadrul lucrărilor noastre. Sincer, în locul ei nu aș fi rămas atât de calmă și, în același timp, metoda ei de lucru este cea potrivită dacă vrem să facem progrese. De asemenea, trebuie să încercăm tot în acest sens să avem o abordare cât se poate de ireproșabilă. O să-i răspund de, ase- ehm, de asemenea și lui Sofie la întrebarea ei. Și eu am uh, renunțat la câteva dintre amendamentele mele pentru că dacă ne sprijinim pe surse oficiale, rezultatul va fi incontestabil. Când vom fi integrat majoritatea observațiilor care ne-au fost făcute mai ales de către Fidesz în ceea ce privește uh, progresele poziția Ungariei, uh, așa vom putea progresa și așa vom putea fi mai credibili în ceea ce privește acest dosar foarte dificil. De asemenea, aș dori să vă spun și eu că acest text nu este împotriva Ungariei. Faptul că noi criticăm un guvern nu înseamnă că criticăm toată țara, valabil pentru Ungaria, valabil pentru multe alte țări. N-am depus extrem de multe amendamente, dar am participat cât se poate de mult la compromisuri. Repet de asemenea că atunci când intri în Uniunea Europeană trebuie să uh, te raliez criteriilor de la Copenhaga, care sunt mai mult decât um, economice, ele se referă și la statul de drept și la democrație, democrație. Așa că trebuie să respecti opoziția. Democrația nu înseamnă uh, dictatura majorității și nu trebuie să îi uh, pedepsim pe cei care nu sunt de acord cu majoritatea. Această tendință, după părerea mea, începe să se uh, întindă în Uniunea Europeană și mi se pare, îmi pare rău că legea aceasta împotriva ONG-urilor a fost adoptată astăzi fără a aștepta avizul Comisiei de la Veneția, pentru că această lege participă la un fel de confucianism care nu este propriu Ungariei, dar această țară um, are, uh, a făcut uh, Uh, are mari probleme în ceea ce privește uh, uh, în ceea ce privește migrația și mi se pare grav chiar că au adoptat acest text chiar de ziua internațională a refugiaților. Trecem direct la membrii care ne-au indicat că vor să ia cuvântul. Începe domnul Lopez Aguilar. Maxim două minute, vă rog. Chiar mai puțin de atât. Bine, las că vedem noi, spune un președinte. Problema aceasta, spune domnul Aguilar, este foarte politică, dar și tehnică. Fiecare acuzație poate, fi răspunsă, poate primi un răspuns cu privire la fapte. După aceste compromisuri există vreo formulare care sugerează sau prevede ideea de a actualiza aceste etape timpurii din procedura din articolul 7 din TFUE. Se poate ajunge de la alineatul 1 la un alt alineat, alineatul 2. Există în formularea din text ceva care să ne dea de înțeles uh, că trecem la o altă etapă? Da, este util să adresăm întrebarea raportorului. Asta este și ideea în uh, lumina amendamentelor. Mulțumesc. Urmează doamna Kinga Gal. Mulțumesc, domnule președinte. Alături de colegii mei din PP din Ungaria, noi am uh, înaintat 130 de amendamente, adică aproximativ 50% din toate amendamentele aduse raportului domnului Sargentini. Numărul mare de amendamente avea rolul de a arăta că nu există loc de procedură conform articolului 7 în situația Ungariei. Sunt foarte multe informații prost înțelese, greșeli uh, în ce privește faptele, sunt foarte multe opinii părtinitoare și așa mai departe. Amendamentele noastre despre asta vorbesc. Doamna Sargentini a preluat câteva propoziții din aceste amendamente. Nu am îmbunătățit textul, ci din potrivă a schimbat textul nostru. Practic, nici măcar nu a corectat greșelile factuale. Doamna Sargentini a folosit câteva dintre amendamentele noastre pentru a împăpoțona câteva dintre alineate și să ne spună pur și simplu că da, uite, v-am luat în considerare amendamentele. Dar eu nu pot fi de acord cu așa ceva, de aceea am rugat-o chiar să nici măcar nu țină seama de amenamentele noastre în amenamentele compromis, dacă o face în halul acesta. După ce am văzut rapoartele de compromis, am constatat că raportul încă vorbește despre mai multe cazuri care au fost deja închise de guvernul maghiar și de Comisia Europeană. De exemplu, protecția datelor, sunt și alte chestiuni unde Uniunea Europeană nu are competențe. Unde competențele revin strict statelor membre și care nu afectează, de fapt, valorile Uniunii Europene. Să vă dau un exemplu. Femeile sunt descrise ca fiind mame în uh, manualele maghiare. Și asta este o problemă, oare? Eu sunt mândră de acest lucru. Sau se vorbește despre pensia minimă. Care sunt faptele? Noile state membre au un anumit bagaj istoric. Dacă ne referim la faptul că pensiile sunt foarte mici, atunci am putea începe o procedură conform articolului 7 împotriva tuturor statelor noi. Este un pic arogan, nu credeți? Nu cred că atunci când vine vorba de procedurile de infringement, Ungaria o duce mai prost decât alte state membre. Statisticile din sistemul nostru juridic este, sunt, ne arată că ne aflăm la media europeană. Deci nu există niciun fel de informații faptice care să sprijine raportul doamnei Sargentini. Domnul Niedermüller, mulțumesc. Și eu vin din aceeași uh, țară și pot să vă spun că doi eurodeputați pot avea două opinii complet diferite față de același raport. Eu, unul, cred că raportul doamnei Sargentini este bine echilibrat și obiectiv. De aceea aș dori să-i mulțumesc foarte mult și aș dori să-i mulțumesc și raportorului din umbră. Doamna Sargentini are perfectă dreptate să țină seama de cele mai recente evenimente. Nu vreau să intru în detalii, însă documentele adoptate, legile adoptate de Parlamentul Maghiar în această masă clarifică uh, foarte clar, foarte bine faptul că nu mai există democrație în Ungaria, în sensul european al cuvântului. Democrația nu reprezintă tirania majorității. Democrația înseamnă că și minoritățile pot avea un cuvânt de spus. Și în Ungaria pur și simplu nu se întâmplă acest lucru. Iată de ce cred că este important să subliniem faptul că raportul doamnei Sargentini este bine echilibrat. Domnul Boni a spus pe bună dreptate că aici e vorba despre guvernul maghiar, nu despre Ungaria sau despre societatea maghiară. Există o altă Ungarie dincolo de guvernul maghiar. Și eu sunt mândru să reprezint această altă Ungarie. Ungaria care apără democrația liberală și care apără valorile europene. Ungaria care nu dorește să construiască un stat iliberal sau un uh, stat uh, creștin-democrat uh, învechit. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Cudricica. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să o felicit pe doamna raportoare. Eu consider că raportul la care a ajuns reprezintă un compromis foarte echilibrat. Vă felicit pentru abordarea foarte deschisă în momentul în care ați redactat aceste amendamente de compromis. Cu toții trebuie să fim conștienți de faptul că Uniunea Europeană trece printr-o perioadă dificilă. Populismul este în creștere în multe state. Dar în același timp ar trebui să spunem că în multe state Creșterea acestor mișcări populiste se datorează faptului că toți se uită la guvernul maghiar ca la un fel de model. În opinia mea, în Ungaria putem vedea foarte clar că acțiunile guvernului încalcă tot ceea ce scrie în articolul 2 din TFO. Există campanii anti-europene în Ungaria și guvernul, practic, se apropie din ce în ce mai mult de Rusia. Se îndepărtează de UE și se apropie de Rusia. Și guvernul polonez ia guvernul maghiar drept model. Împotriva guvernului polonez există o, o procedură conform articolului 7.1 din TFUE. Prin urmare, ar fi corect să demareze o astfel de procedură și împotriva guvernului maghiar. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează doamna Ana Gomes. Foarte pe scurt, mulțumesc că aș dori să fiu de acord cu cele spuse de antevorbitori care i-au mulțumit doamnei Sargentini pentru un raport foarte echilibrat. Evenimentele recente din Ungaria sunt groaznice. Mai ales ce s-a întâmplat azi în Parlamentul Maghiar. Este o mare rușine. Este o rușine ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană azi, în Ungaria. Și sunt de acord cu mai mulți colegi, de, sunt de acord cu domnul Boni. Acțiunile acestea nu sunt împotriva Ungariei, nu sunt împotriva poporului maghiar. Noi ne opunem acelora din Ungaria care se opun democrației, care se opun principiilor uh, europene. Noi ne opunem fasciștilor și totalitarilor. Livia Iaroca. Mulțumesc. Nu aș dori să comentez ce a spus uh, mult stimată mea colegă Ana Gomes în această sală. Aș dori să fac un comentariu cu privire la raportul doamnei Argentini. A spus cu toții că nu vă adresați împotriva poporului maghiar, dar dacă ar fi așa, atunci N-ați dat dovadă de duble standarde. Nu ați apăra traficanții ilegali în discursurile dumneavoastră de azi. Și v-ați bucurat de faptul că legea respectivă a fost dată azi în Ungaria. În al doilea rând, doamnă Sargentini, motivul pentru care eu mi-am retras amendamentele este că ați pus aspectele mele în compromis, dar lângă ele ați pus și aspecte care au îngreunat și mai mult uh, înțelegerea situației de către cetățeni. Ați făcut lucrurile să sune ca și cum amendamentele mele nu ar fi suficient de solide. Ați pus texte adiționale pe lângă propozițiile mele și nu pot sprijini așa ceva. Și mai doresc să spun lucruri. Noi nu ne opunem ONG-urilor deloc. Eu consider că dumneavoastră nu ați ținut seama, nu ați îndrăznit să țineți seama de opinia ONG-urilor în raportul dumneavoastră pentru că uh, opinia ONG-urilor nu era suficient de solidă. Și problema în Ungaria lor actuală este că toate legile acestea se opun acelor ONG-uri care nu sunt profesioniști de încredere, care nu reprezintă oamenii, care nu fac cercetare pe teren și care nu au nimic de a face cu societatea locală. Aș dori să vă mai gândiți, să nu raportați acest raport luna viitoare. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Conform regulii 206, membrii din afara libe vor lua cuvântul. În primul rând, domnul Sani. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi duc și eu contribuția la această dezbatere, mai ales uh, în ceea ce privește conceptul de democrație timp de 8 ani, sume imense de bani au fost utilizate pentru a spăla pe creier poporul maghiar, după cum a spus domnul Niedermüller. Nu s-au respectat nici măcar condițiile elementare ale democrației. Ele nu au mai rămas uh, în Ungaria sub nicio formă. Presa este controlată de stat și de aceea este imposibil ca cetățenii maghiari să mai primească informații de încredere. Iată un motiv pentru care ei l-au reales pe Orban și au reales Fides cu o majoritate atât de covârșitoare. Cred că e nevoie de solidaritate din partea Europei, în Europa, pe această temă. Un al doilea lucru ar fi următorul. Pachetul acesta, opriți-l pe Soros. Vreau să spun un lucru foarte clar. Aici nu e vorba de a-l opri pe domnul Soros. Aici e vorba de a se folosi frica creată de guvernul maghiar. Guvernul maghiar vrea să folosească de frică pentru a limita libertatea de expresie și alte drepturi în Ungaria la, la ora actuală, ești la cheremul organelor de stat. Iar acest lucru nu poate decât să ne aducă aminte de cele mai întunecate momente din istoria noastră. Situația este mult mai gravă, de fapt, decât am putea noi să citim în acest raport. Mulțumesc, urmează domnul Sawyer. Mulțumesc. Domnule președinte, eu nu sunt membru în Comisia Libe, însă am uh, înaintat mai multe amendamente la acest raport. Raportul Comisiei dumneavoastră este practic o punere sub acuzare. Se bazează pe neadevăruri și pe minciuni. Există un film numit uh, Martorul de Peter Bocio, unde se vorbește despre absurditatea din vremurile staliniste și într-una dintre scenele din acest film, grefierul înlocuiește din greșeală acuzarea cu, jude- cu hotărârea finală a judecătorului. Și aici, practic, dumneavoastră asta faceți. Vă faceți procuror și judecător și acuzați guvernul maghiar și poporul maghiar de diverse lucruri. Cerințele minime ar fi să ne lăsați măcar ceva timp și spațiu ca să ne apărăm am auzit că s-a vorbit despre obiectivitate. Mulți participanți la dezbatere au vorbit despre obiectivitate. 10 vorbitori au luat cuvântul împotriva Ungariei și 3 pentru Ungaria s-au exprimat. Cei care s-au exprimat împotriva Ungariei au vorbit 22 de minute și cei care au vorbit pentru Ungaria au vorbit pe doar 8 minute. Vi se pare că este corect? În țara dumneavoastră vi se pare că ar fi uh, Uh, diligență necesară să se procedeze așa? Și nu mă deranjează neapărat procedura, ci și conținutul raportului. Tot v-ați referit uh, la fiecare a doua propoziție, la statul de drept. Să vă readuc aminte ce înseamnă de fapt statul de drept. Statul de drept înseamnă că cetățenii nu se bazează pe altceva decât pe lege, nu pe niște concepte arbitrare. Acest lucru este valabil și la LIBE, trebuie să operați în cadrul tratatelor. Dacă pe o anumită problemă Uniunea Europeană pur și simplu nu are competențe, nu puteți uh, sugera sancțiuni, iar textul conține foarte multe referințe la aceste aspecte se vorbește despre pensii, despre faptul că un ziar s-a închis, s-a fost închis de proprietarul său, sau se vorbește despre faptul că sunt foarte puține femei în Parlamentul Maghiar, dar Uniunea Europeană niciun, nu are niciun fel de competență aici. Deci, de ce faceți jocul celor care spun, care bat monedă pe statul de drept, pe problema cu statul de drept? De fapt, dumneavoastră sunteți cei mai redictatori. dictatori. Puteți încheia aici, vă rog, spune domnul președinte. Este foarte trist uh, că atât de mulți polonezi au vorbit împotriva Ungariei. I mean, seriously, do you want to deconstruct? Uh, bun. Uh, nu aveți competență în acest domeniu. Toată lumea care a dorit să intervină în dezbatere a primit cuvântul fără nicio excepție. Nimeni nu a rămas pe listă, nu facem o, ecu- o ecuație matematică să vedem cine vorbește și cine nu. Dacă mai sunt alții ca dumneavoastră care să vrea să vină să vorbească, îi vom lăsa să vorbească pentru că suntem uh, uh acționăm democratic în Comisia Libe. Domnule Iurec, nici măcar nu, nu încercați. Nici măcar nu încercați. Um, ne întoarcem la raportor pentru concluzii. Nici, nici nu m-a lăsat să, să încep, doamnă Sargentine. Mulțumesc. Da, s-au adresat mai multe întrebări și aș dori să răspund la acestea. Domnul Lopez Aguilar a întrebat dacă în uh, textul rezoluției există o posibilitate, dar haideți să încep uh, încă o dată, spune vorbitoarea. Domnul Lopez Aguilar a întrebat dacă în rezoluție, după uh, ce s-a ajuns la compromisuri, există posibilitatea de a vorbi nu de la articolul 7.1, ci de articolul 7.2 și răspunsul este nu pentru că Parlamentul nu are dreptul să facă aceasta și uh, îl îndemn pe, colegi, pe sine și pe colegii săi că e vorba de un vot pe care îl uh, vom avea săptămâna viitoare în comisie, vom mai avea și votul în plen, votul din plen pentru ca să treacă textul necesită o majoritate de două treimi, așadar haide să ne oprim aici, pentru că în cele din urmă vrem să punem pe pragul Consiliului această sarcină și ei trebuie să se ocupe de această problemă în decursul timpului. Deci îmi cer scuze, dar nu avem această posibilitate. Um, sunt un pic confuză, dar o să mă lămuresc mai târziu pentru că eu am facilitat dorința doamnei Iaroca de a nu fi văzută ca parte din compromisuri um, pe lista de vot, pentru că asta ar compromite-o acasă, chiar dacă contextul este acolo. Acum îmi spune că și-a retras textul, ceea ce e ok, dar vă rog să-mi transmiteți retragerea în scris, astfel încât să pot să scot toate elementele uh, din amendamentele retrase. Și doamna Gal, cu, care este exact în aceeași situație. Dacă depui amendamente 130 și au conținut uh, important, nu pot să mai cer apoi să se ignore acel conținut. Ați început să colaborați cu noi în acest sistem, sistem și eu am facilitat participarea dumneavoastră cât mai mult am putut, așa cum am făcut și cu ceilalți și de aceea vă rog să vorbiți cu doamna Barbara Cudricica dacă nu vă mulțumește formularea cu privire la poziția femeilor în uh, societatea maghiară, pentru că doamna Cudricica este cea care a venit cu formularea. Și mai există câteva neînțelegeri ale colegilor mei uh, maghiari cu privire la acest raport. M-am uh, spus deja, este clar și în rezoluție, că am preluat comunicarea Comisiei din 2003. Nimeni nu s-a opus acestei comunicări și aceasta clarifică faptul că trebuie să analizăm situația dincolo de achiul și legislația europeană. Ori de câte ori există un text care spune um, că nu e treaba noastră, nu e adevărat acest lucru. Mulțumesc, dragi colegi, aștept cu nerăbdare votul de luni. Bun, se încheie astfel dezbaterea pe acest punct. Vă mulțumesc! Domnule Iurec, văd că bateți din palme. Vreți să faceți trimitere la regulament? Dacă e o chestiune legată de regulament, atunci vă las. Da, articolul 11 din regulamentul Parlamentului. Articolul 11 specifică foarte clar că eurodeputații trebuie să se respecte unii pe ceilalți și într-o dezbatere parlamentară și în comisia noastră nimeni nu ar trebui să spună vorbe lipsite de respect sau um, um, să folosească exprimări xenofobe um, și cuvintele care au fost folosite aici uh, sunt inacceptabile. Nu ni se poate spune că ne, ne comportăm ca niște fasciști. Cred că președintele ar trebui să reacționeze față de aceste uh, cuvinte uh, care depășesc totuși niște limite și doresc ca toată lumea să reprezinte procedurile uh, da, dar știți, e o problemă de timp aici, pentru că doamna Gomez a zis asta cu mult timp. Și intervenția dumneavoastră a avut loc într-un moment în care un alt membru în care certam, mustram pe un alt coleg pentru că nu respectă comisia noastră. Deci, acum sunt într-o situație în care timpul a trecut și nu știu dacă mai putem să rezolvăm situația în mod mulțumitor, dar am luat notă de ce ați spus. A fost o dezbatere destul de intensă. Da, e adevărat, trebuie să ne respectăm și ce nu voi accepta, îi spun colegului care a venit aici, nu este din partea Comisiei Libe, că noi suntem foarte corecți în această comisie, toate opiniile sunt ascultate, nimeni nu este exclus, nimeni nu a fost exclus astăzi. Deci e foarte important ca lumea să știe că suntem corecți și ascultăm pe toată lumea. lumea. Deci vă mulțumesc, dragi colegi, pentru dezbatere și vă mulțumesc pentru disciplină. Trecem la punctul următor. The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction is point 24. And we have the director Alexis Gusdeal, who's coming to the uh, front. If you're staying for this point, any of you who are... Dragi colegi, pentru punctul următor, dacă rămâneți în sală, uh, vă rog, rămâneți, cei care părăsiți sala, vă rog să părăsiți în liniște. Hi. Hi, how are you doing? Uh, Hello. <laughs> Colleagues, those of you who are staying for this, I, I, I do mention that... If... Dragi colegi, v-am spus de fiecare dată când uh, vine directorul Agenției pentru Droguri, observ, directul Observatorului European pentru Droguri. Deci dacă doriți să ascultați, dacă știți, sunt colegi care vor să asculte. Cei care purtați conversații, o să vă rog să le purtați în afara sălii. E ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Mulțumim domnului, spune președintele că a fost o zi lungă. E un raport care a fost uh, emis pe 7 iunie, publicat pe 7 iunie, referitor la situația um, uh, actuală din Uniunea Europeană și din uh, statele uh, um, din spațiul economic european. Am să dau cuvântul uh, domnului Gostel, directorul EMCDD, Observatorul European pentru lupta împotriva drogurilor și apoi sigur că vom putea să dezbatem acest subiect. Este un domeniu de politică foarte important și foarte adesea este mm, nu, nu se bucură de vizibilitate așa cum ar trebui, dar dat date fiind efectele dramatice ale drogurilor asupra societății și dezbaterea politică um, ce are loc în momentul de față, pe care sigur o cunoașteți, este un subiect absolut important și suntem foarte interesați să ascultăm care au fost evenimentele care au avut loc sau evoluțiile care au avut loc de data trecută când ne-am văzut. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Mulțumesc pentru această ocazie de a vă prezenta situația actuală privind drogurile în Uniunea Europeană. E târziu, ați primit deja informațiile detaliate și deci eu am să mă focalizez doar pe câteva elemente principale în raport și ce voi face? Vă voi face o perspectivă pe scurt a principalelor puncte cu privire la performanța, performanța observa, performanțele sau realizările observatorului um, în acest uh, în anul care a trecut. După cum știți, așa cum am spus, um, cocaina este mai disponibilă și este de o puritate mai ridicată în uh, Europa. Și merită să menționăm faptul că cocaina vândută în Europa a ajuns la cel mai înalt uh, nivel de puritate din ultimii 10 ani. Cu toate că tiparele de consum sunt mai puțin uh, clare, am observat în uh, analiza rezidurilor de cocaină în uh, apele uzate uh, au crescut, uh, deci rezidurile în 26 din 31 de orașe, dar datele din sondaj uh, ne arată o imagine care este foarte diversă și trebuie să luăm în considerare faptul că um, la urgențe din datele pe care le avem, cocaina este cel de-al doilea drog detectat în corpul celor care sunt primiți la urgențe și în anumite state membre sau orașe. Într-un studiu recent uh, venit de la Londra, de exemplu, se poate vedea că există indicații conform cărora se a crescut consumul de cocaină. Ceea ce înseamnă o nevoie mai ridicată de um, tratament. Imaginea nu este suficient de clară încă, dar pentru cineva care folosește heroină, perioada necesară până când persoana respectivă va face o primă cerere de uh, tratament, va, de la începutul consumului și până la prima cerere de tratament, va fi de 8 ani. Dar cei care sunt mai bine integrați social și folosesc cocaina, probabil că e aceeași, uh, aceeași perioadă. Și deocamdată datele de la centrele de tratament nu, um, nu evidențiază aceeași creștere pe care am văzut-o în datele privind consumul, dar s-ar putea să crească. Am văzut uh, de asemenea că um, crește și ca, cantitatea de cocaină um, care este confiscată în Europa. Cea de-a doua constatare, următorul diapozitiv, vă rog. Am văzut și uh, îngrijorări legate de producția de droguri în Europa și aici imaginea se schimbă în fiecare an. Ce se știe deja este că Europa a devenit un producător puternic de uh, substanțe psihoactive, cum este ecstasy, um, conform um, substanțelor detectate în laboratoare în ultimii ani, dar uh, aceste substanțe nu sunt produse doar pentru piața europeană, ci sunt exportate către Statele Unite și alte regiuni ale lumii. Și există semne, fenomenul este destul de nou și încă nu am descifrat, uh, dar stadiile finale ale uh, procesării cocainei și heroinei pot fi uh, realizate acum în Europa. Um, deci am găsit informații și cantități de morfină care era gata să fie pregătită pentru a fi transformată apoi în uh, cocaină sau heroină. Și apoi sunt uh, presiuni foarte puternice din partea autorităților de aplicare a legii, ceea ce înseamnă că rețelele de infracționalitate încearcă să-și diversifice accesul la substanțe și să încerce de să aducă producția mai mult uh, în Europa. Am văzut și cazuri de laboratoare care produceau uh, unele dintre noile substanțe psihoactive în Europa, uh, ele, în mod normal, veneau până acum în mare parte din China. Și după cum uh, știți, uh, există și o importantă producție de cannabis în Europa cu concentrație și potență ridicată. Și pentru că vorbim de cannabis, este cel mai uh, principalul drog folosit în Europa. Am observat o creștere în cererile de tratament, prime cereri de tratament, uh, foarte multă inovație în ceea ce privește formele, produsele și sistemele de uh, livrare. Um, într-adevăr, e bine să vedem și schimbările uh, la nivel global. Probabil ați auzit că în Canada, săptămâna trecută, săptămâna aceasta, Senatul și Parlamentul au adoptat o nouă legislație pentru a legaliza utilizarea cannabisului. Sunt și state din Statele Unite care au decis să facă acest lucru anumite țări din Europa și în Elveția se permite vânzarea de cannabis cu mai puțin de 0,2% THC. Și știți evoluțiile punerii în aplicare a acordului guvernamental din țările de jos. Există un studiu pilot care este pregătit în ceea ce privește producția de cannabis pentru cafenele. Asta e cunoscută problemă a ușii din dos pentru toleranță. Deci foarte Deci foarte multe uh, elemente care au un impact asupra situației globale a drogurilor. Și sigur mai este problema reglementării cannabisului și în alte domenii de politică, cum ar fi drogurile și șofatul. Uh, acum câteva săptămâni am uh, elaborat o publicație anume pe acest subiect. Și acum, noile substanțe psihoactive. 59, 51 de substanțe au fost noi, au fost detectate în prima dată în 2017. 350 de substanțe au fost găsite pe piața europeană anul trecut și avem 670 de substanțe care sunt controlate prin sistemul european de alertă timpurie, o scădere din anul 2017. Acum avem mai puțin de o substanță nouă detectată săptămânal dar, din păcate, acestea duc la mai multe cazuri de uh, deces și intoxicații acute. Um, și problema este că sunt tot mai accesibile anumite substanțe psihoactive care pun probleme pentru sănătate. NPS-urile sunt o problemă în creștere și în Statele Unite. Deocamdată rămân neobservate altundeva în lume. Uh, s-ar putea să pună probleme serioase, unele cazuri de intoxicație acută, altele de decese și de comportament violent, uh, hărțuire. Și dificultatea, sigur, pentru sistemul penitenciar de a detecta aceste substanțe, pentru că pot să fie aplicate uh, prin uh, spray-uri pe hârtie sau pe uh, materiale și deci sunt greu de detectat. Și vreau să vă spun că și închisorile sunt o, o, o zonă foarte importantă pentru studierea problemei drogurilor și să nu uităm că o mare parte din probleme din supradoze sunt între oamenii care părăsesc închisorile și folosesc droguri și care re încep utilizarea, consumul de droguri în aceleași cantități și doze ca înainte și în cazul opioidelor poate să fie suficient pentru a cauza decesul. Yes. And talking about the, the, the... În ce privește reducerea morților prin supradoză, avem vești oarecum bune. În 2016, au avut uh, loc 9000 de morți în urma supradozei. De ce zic că e o veste bună asta? Pentru că față de situația din Statele Unite, în, unde în același an au avut loc 60.000 de morți prin supradoză, e mai bine. Jumătate din morțile din Statele Unite au fost asociate direct sau indirect cu fentanilii. De asemenea, situația este legată și de opioidele sintetice din Europa. Sunt o preocupare mare pentru noi. Am vorbit despre fentanil, dar și anumite medicamente. Una dintre principalele provocări pentru noi și există în acest sens uh, evoluții interesante și încurajatoare, trebuie încă făcute investiții totuși, ei bine, este vorba despre folosirea naloxonului Aș dori să spun că împreună cu dumneavoastră și cu, cu Europol am uh, adresat uh, o alertă uh, autorităților publice pentru că este vorba uneori, că apar uneori intoxicări cu opioid pur și simplu la contactul cu substanța. Deci e foarte important în cazul naloxonului. Voi încheia cu niște date noi încercăm să aplicăm strategia 2025 a observatorului. Am produs astfel 64 de publicații științifice și pentru companii. Am um, produs 20 de articole de specialitate sau capitole din cărți de specialitate am produs 30 de rapoarte de țară în ceea ce privește drogurile, prin care se descrie situația din fiecare stat membru, dar și situația prin perspectiva UE. Am avut două publicații mari anul trecut, raportul anual, dar și ghidul european pentru reacții în domeniul sănătății și reacții sociale. De asemenea, în 2017 am um, lansat împreună cu comisarul Avramopoulos un raport cu privire la drogurile provenite din Darknet. Anul trecut um, am, fost președ... am prezidat uh, rețeaua uh, de agenții pentru justiție și afaceri interne. Avem o vizibilitate foarte bună, mai bine de un milion de vizite pe site-ul nostru și de asemenea am um, creat peste 100, am creat niște videoclipuri pe care au fost vizualizate aproape de 200.000 de ori și avem 49 de campanii digitale. Am avut contribuții directe pentru 53 de evenimente de politică de anul trecut și de asemenea am avut 300 de contribuții uh, pentru evenimentele de sprijinire a politicilor. De asemenea, am oferit formare pentru 100 de profesioniști care activează în domeniul uh, reducerii consumului de droguri și pentru 3, formare pentru 300 de 20, 320 de uh, polițiști în acest domeniu. Am organizat de asemenea o școală de vară cu 51 de studenți din 25 de țări uh, formare care a durat două săptămâni. Am avut o performanță îmbunătățită anul trecut și progresele continuă, mai ales în ceea ce privește monitorizarea implementării programului de lucru. Am implementat 97% din activitățile uh, prioritare. De asemenea, am îmbunătățit prioritățile la nivel L2 până la 95% și apoi prioritățile L3, aici am ajuns la un nivel de implementare de 67%, unul dintre cele mai bune rezultate în ultimii ani. Am schimbat de asemenea și organigrama agenției și am creat uh, o uh, um, am creat o nouă imagine. Uh, aveți pe ecran cifra 37, nu o să vă pun să ghiciți, este vorba despre 37 de cenți pe care nu i-am cheltuit din bugetul alocat din 2016 pentru 2017. Este cel mai bun rezultat al nostru. Am avut 100% uh, executare bugetară. Am uh, avem uh, un raport egal plăți angajamente. Carry forward that activities, the famous C8 uh, 94.6, which means that uh, we have reached a 1.16 uh, percentage of... Uh, uh... Am ajuns la un procentaj de uh, anulare a creditelor de 94%, de 6%, îmi cer scuze, și cred că putem ilustra foarte bine în termeni concreți nu doar uh, informațiile pe care le oferim, dar vedeți că agenția își respectă angajamentele pentru a-și menține și îmbunătăți productivitatea și performanța în mare. Mulțumesc foarte mult! And Mulțumesc, o să trec direct la membri. Domnul Boni, care este raportor în ceea ce privește substanțele psihoactive, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, ca întotdeauna aș dori să îi mulțumesc domnului Gusdale pentru prezentarea sa excelentă. Am avut parte și de informații noi și cunoșteam deja eficacitatea și eficiența agenției. Îmi dau seama clar că trebuie să lucrăm mai mult în ceea ce privește prevenția consumului și tratamentul în urma lui. De asemenea, trebuie să avem instrumente mai bune de monitorizare. În ceea ce privește datele cu privire la disponibilitatea noilor substanțe psihoactive, ele se îmbunătățesc datele adică. Trebuie să estimăm corect cererea pentru aceste substanțe la nivel european. Acest lucru este deosebit de important atunci când uh, vorbim despre laboratoarele europene și atunci când vorbim despre producători. Pentru că dacă ne păstrăm aceste contacte pe piață, vom putea să prezicem tendințele și vom avea mai multe informații. Mai ales atunci când este vorba despre uh, medicamentele false sau care nu au autorizație de comercializare. Puteți să ne spuneți care sunt pașii pe care îi veți urma în combaterea circulației acestor substanțe. În al doilea rând, aceste substanțe se cumpără online în primul rând, deci este foarte greu să îți dai seama de tiparele de circulație. În raport spuneți că instrumentele existente de monitorizare nu sunt suficiente și că dumneavoastră trebuie să țineți pasul cu schimbările de consum, de tipar de consum. De exemplu, studi este nevoie de studii și sondaje pentru a putea ține pas, pasul cu schimbările tipului de consum de aceste substanțe. După părerea dumneavoastră, care sunt pașii care trebuie urmați pentru elaborarea acestor noi instrumente de monitorizare? Și puteți să ne descrieți care este cererea și care sunt uh, tiparele de consum ale acestor noi substanțe psihoactive. Este binevenit, binevenit faptul că ați vorbit despre colaborarea cu țările terțe Deseori se ignoră amploarea unei probleme și faptul că trebuie monitorizată la nivel global, deci este nevoie de mai multă asistență tehnică pentru țările posibil candidate și aflate în vecinătatea noastră, pentru a le ajuta în prevenție și pentru a le ajuta să combată aceste probleme. Cred că, de asemenea, ar fi foarte bine să îi invităm pe cei care sunt activi în domeniul politicilor de vecinătate și de extindere să vină să discute cu dumneavoastră, pentru că eu cred că ar fi un subiect bun de cooperare cu statele vecine și terțe. Eu um, sunt în uh, delegația cu relația pentru Ucraina și în uh, comitetul de asociere cu Moldova, deci cred că ar fi subiecte foarte utile. Ați vorbit despre niște schimbări pozitive legate de reducerea deceselor în urma supradozei. Aceste decese, aceste, această prevenire se poate face pentru că există anti, antidot pentru opio, opioide. Ați spus că există, um, din ce în ce, că există substanțe psihoactive noi, descoperiți în fiecare săptămână alta. Doresc să vă întreb dacă există aceste sisteme de alertă timpurie și dacă nu cumva ar fi momentul să începem să le și folosim. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Boni, domnule Iurec, aveți cuvântul. Mulțumesc! Doresc să mă refer la noile fenomene care apar în fiecare zi. Mă bucur foarte mult că puteți să reperați aceste noi fenomene, dar acesta este și rolul poliției. Pe mine mă interesează mai degrabă partea care revine sistemului judiciar. Ce aveți de spus cu privire la procesele și hotărârile judecătorești în cazul infracționalității legate de narcotice, produc, producție, trafic, distribuție, angro, în detail. Um, aș dori să aflu cât sunt de severe pedepsele în aceste cazuri. Există vreun tipar în ceea ce privește reacția sistemului uh, uh judiciar din statele membre, există asemănări, puncte de divergență. Și de asemenea aș dori să aflu de a... îmi cer scuze, doresc să îi spun domnului președinte că atitudinea dânsului față de limbajul folosit uh, în uh, ședințe, vreau să-l întreb dacă putem să folosim un standard sau să renunțăm pur și simplu la aceste standarde. Da, domnule Iurec, după cum vedeți, uh, nu este foarte oportun momentul în care interveniți. Ana Gomes, ai cuvântul. Doresc să clarific referitor la discuția anterioară că n-am, n-am acuzat niciun coleg că ar fi fascist, am spus că este vorba de situația prin care trece Ungaria acum și nu-mi retrag cuvintele. Din nefericire, nu doar în Ungaria observ acest comportament al autorităților, comportament fascist, după părerea mea. Și da, am spus că acțiunile domnului Salvini, mai ales cele legate de expulzarea romilor și de, de, de persecutarea a migranților, sunt fasciste și îmi uh, păstrez atitudinea. Nu cred că am jignit pe nimeni. O jignire, o ofensă este ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, în niște țări care ar fi trebuit să învețe din lecțiile trecutului. Domnul Gustil, vă mulțumesc că ați venit, raportul dumneavoastră este foarte clar. Am câteva întrebări și aș dori o clarificare din partea dumneavoastră. Cred că munca observatorului este foarte importantă pentru Uniunea Europeană și Doresc să mă refer la cei 37 de cenți care v-au rămas în buget anul trecut. În sensul că vreau să știu care sunt cele mai presante nevoi ale agenției. Aveți suficienți bani, aveți suficient personal, pentru că știm că personalul dumneavoastră trebuie să fie foarte calificat și plătit ca atare, sau aveți nevoie și de, și, și de una și de alta. Aș dori de asemenea să ne spuneți mai multe despre China ați vorbit despre ce se întâmplă în UE și China. Există vreo reglementare în acest sens în China? Atunci când Libe a fost într-o misiune în China acum câțiva ani, am pus această temă pe ordinea de zi și răspunsul a fost foarte expeditiv din partea autorităților au spus că nu-i problema lor, laboratoarele uh, lor exportă substanța, problema, spuneau ei, este la importator, nu la exportator. Deci s-a schimbat această atitudine în relația cu China, aș vrea să știu. De asemenea, v-ați referit la ajustările, adaptările rutelor de export ale traficanților. Deci, aș vrea să întreb dacă ați reușit să reperați la nivel de agenție sau în exercițiile alături de celelalte agenții vreo relație între traficanții de ființe umane între, din nordul Africii și traficanții de droguri. Știm foarte bine că rețelele sunt aceleași, mulți dintre traficanții de ființe umane sunt traficanți de droguri în țările lor. Uh, um, uh, Observatorul este bazat în Lisabona, în Portugalia, țara pe care reprezint eu și eu consider că există o problemă foarte gravă vis-a-vis -vis de controlarea aeroporturilor secundare, nu cele principale, ci cele secundare. Acestea sunt destinații foarte atrăgătoare pentru foarte mulți dintre traficanții din la America Latina și din alte locuri. Ați putut monitoriza aeroporturile secundare? Știu că este o îngrijorare mare în rândul uh, în poliția portugheză, vreau să spun. Vă rog să ne dați câteva informații în acest sens. Nu în ultimul rând, considerați că există o legătură între plantațiile în scopuri medicale vine vorba, și creșterea producției de droguri, de noi substanțe psihoactive în Europa? Vă rog să ne spuneți opinia dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc. Filiera Lisabona, iată. Domnul Coelho, în încheiere aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În acest raport sunt câteva detalii foarte îngrijorătoare. Pe mine mă îngrijorează producția crescută de droguri în Europa. Aceasta este prima dintre concluzii. De asemenea, mă îngrijorează pe creșterea ofertei de cocaină. După cum ne-a spus domnul Hostel, nu mai suntem la acel, în această situație ca în 2014, când am avut un vârf, o, un, o situație extremă cu NPS-urile, însă totuși apar noi substanțe psihoactive, câte una în fiecare săptămână, dacă am înțeles bine. Anul trecut am avut o discuție și cu privire la morțile din cauza supradozei. Anul trecut acest uh, număr a crescut foarte mult. Există în continuare mult prea multe supradoze, morți din cauza supradozelor. Există probleme și când oamenii ies din închisoare. anumite probleme ar trebui să fie abordate din momentul în care oamenii sunt în închisoare. În ciuda faptului că nu este o competență europeană, ci una națională, tot trebuie să spunem aceste lucruri. Domnule președinte, cred că ar trebui să îl felicităm pe domnul Hosdale pentru calitatea raportului pe care l-a prezentat. Trebuie să îl felicităm pe dumnealui, precum și pe echi- întreaga sa echipă de la Observator, care au făcut o muncă excelentă. Domnul președinte, da, domnule Coelho, nu putem decât să subliniez acest lucru. Toate rapoartele care vin de la observator, ce ne arată? Dintr-un motiv sau altul, dificil de definit, nu înțelegem de ce această, acest domeniu nu, primete mai, nu primește mai multă atenție din partea politicienilor. Vreau să dau un exemplu din țara mea. Are loc o dezbatere foarte serioasă, foarte gravă cu privire la uleiul de cannabis. Acesta are anumite utilizări medicale foarte clare, îi ajută pe copii cu epilepsie. Însă dezbaterea de multe ori nu se bazează pe dovezi. Și uh, din, ci din potrivă se ajunge la alte aspecte culturale, discuții anecdotice, nu vreau să spun neapărat prejudicii, și prejudecăți, ci în orice caz e vorba de lucruri care nu se bazează pe fapte, pe date. Mulțumesc foarte mult celor trei, patru, se corectează vorbitorul, patru membri care au rămas aici în sală la dezbaterea cu reprezentantul Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie. Șase membri Vedeți, domnule Iurec, eu m-am scos din calcul. Vedeți cât de prost au cu respectul de sine azi, nici măcar nu m-am numărat. Vreau să subliniez acest lucru, e foarte supărător. Și acum, să scați mai serios, dovezile din raportul anterior și din raportul acesta sunt foarte alarmante. Situația europeană, eh, societatea europeană se schimbă. Să mai dau un exemplu foarte grav oricine care înțelege cât de cât Statele Unite și ce se întâmplă la zona de frontieră, ce se întâmplă în statele respective, ar trebui să înțeleagă cum pot drogurile să schimbe regiuni întregi din lume. În Uniunea Europeană cred că e foarte subestimat acest aspect. Dumneavoastră ați vorbit despre faptul că intră din cele mai multe droguri în Uniunea Europeană. Și cred că sunt mulți membri din comisia noastră care au aceleași, aceleași îngrijorări, dar Problema trebuie să fie într-adevăr abordată, e nevoie de mai mult, o abordare mult mai strategică aici și știu că anumiți membri, cum ar fi domnul Coelho, lucrează din greu la rapoarte care vizează, de exemplu, prevenția. Aveți uh, cuvântul pentru răspunsuri, domnule Hostel. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor membrilor pentru întrebările lor și pentru comentariile pozitive. Le voi transmite colegilor care ne privesc live de la Lisabona. E vorba de munca foarte multor oameni, nu doar personal din uh, Lisabona, ci și de la um, grupurile de lucru din statele membre. E vorba și de munca celor care culeg informațiile și, cu modestie, doresc, dorim să îmbunătățim situația oamenilor care consumă droguri. Domnule președinte, cred că ați sintetizat foarte bine comentariile și întrebările membrilor. Întrebările domnului Boni. În primul și în primul rând aș spune că ce putem face ca să îmbunătățim culegerea de date ne, care nu face parte dintr-o rutină, și aici mă leg și de întrebarea doamnei Gomes. Deocamdată facem tot ce ne stăm în puteri. Într-o oarecare măsură avem foarte multe informații, însă aceste informații vor dispărea în curând dacă nu, dacă nu găsim um, metode adiționale. De exemplu, analiza apei uh, din deșeuri. Este un uh, instrument uh, care completează metodele din epidemiologie de, pe care le avem deja. Există uh, sondajul din școli de, expa, de expatriați, există și uh, analizarea tendințelor, sunt diverse metode prin care putem vedea ce se întâmplă. Noi ne adaptăm. Motivul este că acum 25 de ani, când am fost uh, înființați, când s-a înființat organizația noastră, ne s-a cerut să producem date, pentru că nu existau deloc. La ora actuală există anumite procedee de rutină de colectare a datelor. Acestea reprezintă coloana vertebrală a sistemului, însă dacă ne bazăm doar pe aceste date, atunci nu vom putea să vă spunem, nu vă vom putea da toate informațiile, nu vă putem spune ce se schimbă. Avem instrumentele și metodologia, dar, de exemplu, proiectul de epidemiologie apă din deșeuri, Eurodan, care este rețeaua pentru camere de urgență, pentru servicii de urgență. Toate acestea primesc un buget specific din partea Comisiei. Foarte bine, este o acțiune foarte proactivă. Probabil că nu vom putea repeta această finanțare. Am putea face acest lucru, dar nu avem fonduri și nici nu ține de mandatul nostru. Un singur apel am eu pentru bugetul din 2019. Țineți minte că un raport foarte mare pe care l-am redactat acum 2 ani este uh, sondajul ESPAT, nu expatriați, cum am spus mai devreme, îmi cer scuze. Sondajul din școli, sondajul din școli europene este ceva nemai uh, auzit până la momentul respectiv și DG Home ne-a cerut să, să mai acordăm fonduri și a funcționat. În anul acesta am reușit să obținem fonduri adiționale pentru un, acest, pentru un astfel de sondaj, dar pentru anul nu am reușit să facem acest lucru. Deci ne confruntăm cu un risc, nu va mai putea desfășura sondajul și nu va mai putea analiza datele. Deci Home practic a cerut același buget ca și anul acesta. Deci dacă putem obține cumva în buget pentru 2019 fonduri, cele 310.000 de euro, ne-ar fi de mare ajutor. Pe termen mediu și termen lung, Dacă se va discuta despre extinderea mandatului agenției, cred că va trebui să existe un buget specific pentru culegerile date care nu face parte din procedurile de rutină. E vorba de proceduri care nu existau acum 25 de ani. De exemplu, big data, fake data, chestiuni la care noi nu se gândea acum 25 de ani. Și noi trebuie să fim pregătiți pentru aceste concepte noi. Să trec acum la al doilea punct, cooperarea internațională. Avem o cooperare foarte activă și proactivă cu țările candidate, avem uh, proiecte specifice cu finanțare dedicată din partea Comisiei. Avem un nou uh, proiect care va începe pe 1 ianuarie anul viitor, prin care vizăm țările învecinate. Ca să răspund întrebării doamnei Gomes, vreau să spun că o mare schimbare în acest program este că am putea acoperi și vecinii vecinilor, conform comisiei. Și ca să răspund întrebarea dumneavoastră, știm că pe ruta subsahariană există noi căi și pentru traficul de hașiș dinspre Maroco, uh, Maroc către Libia, Egipt uh, și către Italia din aceste destinații. Din, din aceste țări de origine, îmi cer scuze. Traficul însă e mai degrabă de natură incidentală. Se consideră că sunt bunuri. Trebuie să vedem cum putem să protejăm Europa și cetățenii de, aceste, de acești traficanți. Și am uitat să menționez că orice fel de recomandare pe care doriți să o faceți, uh, Uh, le voi cere colegiului Lisabona să vă transmită un e-mail ca să răspundeți la un sondaj în tema evaluării externe a observatorului. Domnul Iurec a pus o întrebare importantă și vreau să vă prezint câteva informații și mă asigur că săptămâna viitoare, alături de colegii mei, vă vom transmite un răspuns detaliat, structurat. Dacă nu, mai rămânem mai jumătate de oră și poate rămânem doar uh, eu și domnul președinte. După ziua pe care ați avut-o aici, cred că ar fi mai bine să ne limităm la un răspuns succint. Noi culegem anumite informații, există DLO-urile, infracțiunile în, la adresa um, dreptului în, în privința narcoticelor, DLO-uri, dar sunt anumite studii făcute fie de noi, fie de de alții, de DG Home, care ține de studii care țin de infracționalitatea, criminalitatea în acest domeniu. Sunt informații pe care vi le voi transmite ulterior. V-ați referit la confiscări. Aici încă avem o provocare în Europa, deoarece anumite țări mari nu transmit informații observatorului cu privire la confiscările de droguri. Nici cantități, nici calitate, nici uh, preț, nici puritate. De multe ori abordăm această chestiune în mod bilateral. Și la mm, întâlnirea Comisiei de Gestiune de săptămâna viitoare de la Lisabona vom discuta aceste chestiuni. Bineînțeles, este loc de mai bine. Principala provocare este că în Europa, că mm, nu putem crea mai mulți indicatori și să cerem mai multe date. Provocarea este să folosim la maxim ceea ce avem deja. Ca să răspund în continuare, domnule Gomes, cred că v-am răspuns deja parțial, de fapt. Una dintre primele declarații pe care le-am făcut după ce am fost ales președinte este că sunt foarte pragmatic și încerc să fiu și rezonabil. Deci nu am început prim a cere mai mulți bani, nu. În primul rând, trebuie să dovedim faptul că putem să ne îmbunătățim performanțele și să obținem mai mult, mai mult randament, să oferim servicii mai bune. Deci cred că suntem pe calea cea bună. pentru 2019, dacă am putea recupera cele 310.000 de euro ca pe care am pierdut în planificarea actuală pentru bugetul 2019, ar fi ideal. În ceea ce privește CFM-ul, Aș propune să nu începem discuțiile de pe acum. Pot să vă transmit un briefing pe această temă, o notă informativă și pot să vă stau la dispoziție pentru întrebări. M-ați întrebat cum să lucrez cu China. Din câte știm noi, domnul de premie a zis azi dimineață, de fapt, că în momentul în care China uh, o vrea, atunci poate controla foarte bine orice, orice își dorește. Încă nu e cazul acestor substanțe, dar acum un an, un an jumate, uh, Câțiva dintre acești fentanil sau câțiva dintre aceste, câteva dintre aceste noi substanțe psihoactive au fost supuse unui control în partea statului chinez. Și nu e problema că ele se transportă gro din China către Europa. Și după cum știți, într-un port cum este Rotterdam, sunt 35.000 de containere în fiecare zi, deci situația este foarte greu de controlat. Munca între agenții, m-am referit deja la acest lucru, era o întrebare legată de traficul de ființe umane. Săptămâna trecută, toți directorii de agenții din domeniul JAI au dat o declarație comună prin care doresc să consolideze cooperarea în domeniul acesta. Aș dori să vă mulțumesc tuturor din suflet, îi mulțumesc și domnului Coaliu pentru complimentele pe care ni le-a adresat. Totuși recunosc că încă nu am răspuns anumitor întrebări și comentarii și în încheiere vreau să spun că Există și această problemă a cannabisului cu utilizare medicală sau cu conținut redus de THC. Da, în Uruguay, în Canada și în, statele, în anumite state din SUA se legalizează. Este un subiect pe care încercăm să fim foarte proactivi, dar încercăm în același timp să fim precauți, pentru că în momentul în care partajăm informații, dorim să ne bazăm pe dovezi și să nu ajungem în situația în care împărtășim minciuni. Acum câteva săptămâni am transmis o contribuție foarte utilă ca să înțelegem mai bine care sunt uh, provocările. De exemplu, impactul legalizării pieței de, pieței de cannabis în anumite țări. și ce efect ar avea asupra șofatului, de exemplu. Este un studiu care a fost lansat acum câteva săptămâni. Există și o revizuire generală. Voi verifica colegii din Lisabona dacă avem o, în, avant, în premieră un document, un rezumat al uh, literaturii de specialitate cu privire la proprietățile și efectelor uh, extractului de cannabis în anumite patologii. Sunt informații diverse pe internet, dar mai mult de jumătate din aceste informații nu sunt adevărate. Este responsabilitatea noastră să ajutăm să împărtășim informații în, pe această temă. Însă aceste lucruri se vor întâmpla la sfârșitul anului. Nu vreau să vă mai rețin din timp. Mulțumesc pentru atenție. Va fi o delegație a observatorului în octombrie? Este orașul cel bun, Lisabona. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor, precum și tuturor telespectatorilor noștri. Mulțumesc și colegilor care au rămas aici alături de noi. Domnul Coelho a spus-o mult mai elegant decât mine. Mulțumesc pentru munca agenției. Interpreții vă informează că suntem în a treia săptămână a conflictului social declanșat ca urmare a impunerii unilaterale a unor noi condiții de muncă. În ciuda numeroaselor concesii pe care le-am oferit, administrația Parlamentului nu ne-a contractat pentru a rezolva conflictul. Din aceste motive, astăzi nu vom acorda depășiri, prin urmare interpretarea se încheie aici la 18.30, fix conform programului. Vă mulțumim pentru atenție. what's going on would, would maybe be more interested.